Okay, we better start. Um, I'll let the camera... Bine, haideți să începem. Um, permitem accesul camerelor doar în partea uh, de prezentare. Vreau să întreb mai întâi dacă există obiecții la ordinea de zi. Văd că nu este cazul, așa că o considerăm adoptată. Adoptarea proceselor verbale din, uh, pentru ședințele din 23-24 ianuarie. Văd că nu există obiecții față de adoptarea procesului verbal. Nu mă auziți? Deci, vorbim despre aprobarea procesului verbal al reuniunii din data de 23-24 ianuarie 2012. Consider că este adoptat, da? Bun. Atunci, câteva scurte comunicări ale președintelor. Dialogul monetar va, se va termina la 4.30 și uh, după aceea avem o pauză de 30 de minute până la ora 5 până vine domnul uh, comisar Banier la noi. Am vorbit uh, despre regulamentul privind uh, cerințele de capital, uh, cerințele de lichidități pentru IMM-uri și alte teme asociate. Mai urmează două trialoguri în această săptămână. Um, de asemenea, am mai avut un Uh, trialog uh, în care n-am ajuns la uh, niciun fel de compromis cu Consiliul pe în ce privește garanțiile pe termen lung. Pe 12 iulie urmează un nou trialog în privința agențiilor de rating. Am avut un trialog în care progresăm punct cu punct în ce privește uh, uh, rotația și situațiile de conflict de interese, aveam avut niște schimburi de uh, opinii utile și următoarea ședință va avea loc în septembrie și se va, va fi dedicată datorilor suvenale. Și acum dialogul monetar cu Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene. Uh, Domnule Draghi, bine ați venit în mijlocul nostru. Ultimul nostru dialog a avut pe, eh, loc pe 28 aprilie. Știm că următorul este programat pe 9 octombrie și acum am plăcerea să-i dau cuvântul lui Mario pentru a ne informa în legătură cu eh, actualitatea temei pe care o discutăm. Și acum eh, rugăm fotografii să ne părăsească și putem apoi continua. Well, thank you. Thank you, Chairman. Madam Chair, honorable members of the committee. Doamnă președinte, onorați membri ai Comisiei ECON, este o plăcere să mă aflu din nou la Parlament și în uh, Comisia dumneavoastră pentru schimbul de opinii periodic. Astăzi o să explic uh, hotărârile pe care le-a luat Consiliul de Administrație BC săptămâna trecută acțiunile întreprinse uh, ca uh, răspuns la criză. De asemenea, o să discutăm programele de ajustări economice în statele membre și o să închei cu câteva remarci în legătură cu o viziune pe termen lung uh, în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară. Joia trecută, Consiliul de Administrație BC a hotărât uh, în mod unanim să scadă ratele de interes cheie cu 25 de puncte de bază. Acest lucru a adus cu sine o ca o rată de refinanțare principală de 0,75% și rata depozitului 0. Decizia politică a ținut uh, cont de o reducere în continuare a presiunilor uh, inflaționiste, precum uh, și o uh, materializare a factorilor negativ în ceea ce privește activitatea economică. În ceea ce este măsurile de politică monetară non-standard, Consiliul de Administrație a hotărât în iunie să continue operațiunile de refinanțare uh, prin proceduri de licitație la rată fixă cu alocare de plină, cel puțin până la jumătatea lui ianuarie 2013. Măsurile au fost de asemenea întreprinse pentru a îmbunătăți accesul la sectorul bancar la aceste operațiuni prin uh, sporirea disponibilităților de uh, garanții colaterale. Măsurile noastre, atât standard cât și nestandard, uh, susțin transmiterea politicii monetare și oferirea de credit credit economiei reale. Ele garantează stabilitatea prețului în zona euro și ajută la o reducere a costurilor de finanțare, susținând o încredere crescută și creștere durabilă. BCE rămâne în continuare angajată în uh, îndeplinirea mandatului său și își uh, menține capacitatea de a acționa într-un mod uh, ferm și la timp. Indicatorii pentru cel de-al doilea trimestru al 2012 indică o reducere a creșterii și o incertitudine sporită. Însă, privind înainte, ne așteptăm ca economia zonei euro să se refacă uh, treptat, chiar dacă într-un ritm redus. Inflația anuală în zona euro a fost de 2,4% în iunie 2012, neschimbată din luna mai. Inflația ar trebui să scadă în cursul anului 2012 și să se situeze la nivelul de sub 2% în 2013. Într-un uh, context de creștere modestă și așteptări de uh, inflaționiste bine ancorată, preț, presiunile asupra uh, prețului trebuie să rămână moderate. Acest lucru va reface puterea de cumpărare a salariilor și a câștigurilor. Riscurile la adresa acestei viziuni sunt în general echilibrate pe termen mediu. În ceea ce privește efectele negative, ele se referă la o creștere în zona euro mai slabă decât ne așteptăm. Partea bună este că riscurile ar putea să fie generate de, la, de creșteri mai mari în ceea ce privește taxele indirecte. Analiza monetară ne dă o, o imagine care este în coerență cu stabilitatea prețurilor și atunci când vorbesc de uh, stabilitatea prețurilor, mă refer stabilitate în ambele direcții, și în sus și în jos. În mod deosebit, uh, ritmul uh, extinderii monetare rămâne sub control creșterea Uh, de uh, împrumuturi acordate, care este destul de nesemnificativă, reflectă situația ciclică actuală, riscul uh, ridicat și ajustările de bilanț care se fac de către firme și de către sectorul casnic. Acum dați-mi voie să mă refer la primul subiect. Acțiunile au fost uh, unele curajoase care privesc uh, în viitor și totuși uh, pe baze istorice, trăgând învățămintele, învățămintele care se impun din crizele financiare ale secolului 20. Băncile centrale au colaborat îndeaproape în perioada crizei. Printr-o rată o reducere a ratei dobânzilor în octombrie 2008 Uh, oferirea de linii SWAP, uh, o informare în permanență în ceea ce privește piața valutară. În mod deosebit, uh, obiectivul prețului, stabilității prețului pe termen mediu nu a fost pierdut din vedere. Atât politica Uh, ratei dobânzilor și măsurile non-standard au ținut uh, cont de uh, împrejurările specifice. În primul rând, structura financiară și economică a fiecărei economii. În al doilea rând, amploarea și caracterul specific al șocurilor. În al treilea rând, cadrele operative diferite a băncilor centrale diferite. Și în al patrulea rând, structura instituțională diferită în care aceste bănci uh, își desfășoară activitatea. Din aceste patru motive, comparațiile între astfel de structuri uh, sunt limitate. Comparația între ceea ce fac diferite uh, bănci centrale. În plus, o comparație a bilanțurilor, a dimensiunilor bilanțurilor uh, băncilor centrale, uh, redau o uh, imagine distorsionată a amplorii acțiunilor de politică. De pildă, în sistemul euro, o parte semnificativă a bilanțului nu este legată de politica monetară, ci de aur și rezervele valutare. Prin urmare, modalitatea cea mai bună de a cuantifica acțiunile băncilor centrale este de a face acest lucru într-un context propriu instituțional și economic și comparând cu obiectivele proprii. Pentru BCE, aceste acțiuni au fost și vor continua să fie, să vizeze menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu în zona euro. Acesta este mandatul nostru și activitatea noastră de până acum este grăitoare în acest sens. Rezolvarea reală a crizei uh, cere sau presupune acțiuni curajoase din partea băncilor centrale, dar și din partea celorlalți operatori, în speță uh, guvernele. Și acum ajung la subiectul pe care l-ați uh, propus, programe de ajustare economică și rolul BCE. După criză, un uh, număr de uh, țări din uh, zona euro au solicitat asistență financiară din cauza provocării cu care s-au confruntat în accesul la piețele de capital. În același timp, ele s-au angajat să pună în aplicare reformele necesare pentru a garanta un acces de plin la piață în viitor. deoarece asistența financiară are un caracter temporar, calitatea reformelor și realizarea acestora sunt esențiale. Această calitate determină în ultimă instanță succesul unui program structura și uh, monitorizarea programelor în zona euro se face de Comisia Europeană BCE și Fondul Monetar Internațional. BCE-ul oferă uh, un input prin uh, experiența sa, nu numai în sectorul financiar, dar și în ceea ce privește supravegherea de țară. Experiența noastră cu această structură este una foarte bună, iar cooperarea cu Comisia și femeiul a fost excelentă. Contextul economic actual obligă toate țările să privească critic trecutul lor și le obligă să privească cu obiectivitate viitorul lor. Numai în uh, contextul trecutului uh, pot uh, să fie înțelese programele de ajustare a țărilor din zona euro. Evoluțiile economice din trecut, politicile din trecut au dus la dezechilibre excesive într-un număr de țări și aceste dezechilibre au fost de ordin fiscal, macroeconomic uh, și extern. Ele nu au fost nici sănătoase, nici sustenabile. Aceste dezechilibre uh, oferă uh, nevoia unor programe de ajustare și gradul de ajustare este legat direct de gradul în care aceste uh, politici în trecut uh, au fost gestionate greșit. Ajustarea politică în zona euro are loc uh, la presiunea sau la presiunile pre, pieței. Dar acest lucru nu înseamnă că gradul de ajustare a politicii poate să fie mai scăzut programul uh, recâștigării accesului la piață în uh, următorii câțiva ani se aplică și în acest caz. De aceea, perseverența uh, în promovarea reformelor este crucială. Un factor de succes esențial este proprietatea asupra programelor în ceea ce privește guvernele, parlamentele și cetățenii țărilor în cauză. Este o precondiție esențială și așa cum am uh, sugerat, acest lucru înseamnă să privești în mod critic trecutul și în mod obiectiv viitorul. Acest proces a început. Tot mai mult, uh, factorii de decizie și factorii politici uh, susțin necesitatea reformei și asta nu numai din cauza unor uh, factori externi. Ei arată evoluțiile din trecut atunci când explică contextul acestor ajustări și uh, subliniază unele elemente benefice ale reformelor. Unele din aceste reforme uh, îmbunătățesc corectitudinea în combaterea evaziunii fiscale factorii de decizie la nivel național se concentrează acum, în mare măsură, asupra scopului general al Uniunii Economice și Monetare, și anume susținerea bunăstării economice în absența unor dezechilibre majore și generarea unei creșteri durabile într-un mediu competitiv. După părerea mea, Uh, s-au făcut deja progrese remarcabile în această privință. De pildă, autoritățile uh, irlandeze au urmărit uh, foarte atent să păstreze ritmul reformei pe tot parcursul programului lor. De asemenea, au luat măsuri importante pentru refacerea stabilității sistemului financiar. În Portugalia, Uh, punerea în aplicare a programelor este în continuare bună și s-au făcut uh, progrese importante în domenii cum ar fi piața muncii, piața locuințelor, uh, cadrul general al competiției, sistemul justiției și transporturilor. De asemenea, autoritățile portugheze sunt angajate în continuare să Uh, pună pe un picior sănătos uh, sectorul financiar. De asemenea, uh, vor să pună bazele unei prosperități durabile. Chiar și cu aceste, chiar și fără programe, factorii de decizie au uh, curaj în reformele pe care le îndeplinesc. În Italia, de pildă, reformele de creștere a competitivității, de reducere a poverii fiscale și creștere a pieței muncii uh, au fost măsuri importante. Uh, toate celelalte țări întreprind măsuri uh, pentru a spori soliditatea fiscală și baza pentru o creștere durabilă, fără dezechilibre excesive. Așa încât, uh, în ciuda provocărilor uh, actuale, progresul făcut de, realizat de țări este unul remarcabil și bazele zonei euro rămân sănătoase. Deficitul uh, fiscal al zonei euro a scăzut către 3% din PIB. Stabilitatea prețurilor este asigurată. Toate acestea sunt motive de a continua reformele cu un grad de încredere ridicat. Dar uh, de ce avem în continuare tensiuni într-un număr de segmente ale pieței? Dați-mi voi în primul rând să uh, spun că avem nevoie de o aplicare 100%. Trebuie să arătăm foarte clar că Uniunea Economică și Monetară este o Uniune bazată pe stabilitate la nivel național și uh, la nivel uh, supranațional. Stabilitatea la nivel național înseamnă realizarea reformelor pentru o creștere durabilă fără dezechilibre majore. Uh, Uh, stabilitate la nivel general înseamnă punerea în aplicare a unei viziuni care a fost prezentată recent la summit. Mesajul central al acestei viziuni este faptul că eurol este o monedă care va rămâne și zona euro va lua măsurile necesare pentru a veghea la acest lucru. După părerea mea, centrul Uh, sau esența raportului președintelui Van Rompuy este identificarea a patru elemente centrale pe care se poate construi în continuare. În primul rând, o uniune a pieței financiare care sporește responsabilitatea pentru supravegherea băncilor la nivelul zonei euro. În al doilea rând, o uniune fiscală care reîntărește uh, supravegherea uh, politicilor bugetare la nivelul zonei euro și oferă și o capacitate fiscală de a susține funcționarea uh, zonei euro. În al treilea rând, o uniune economică cu mecanisme suficiente pentru a asigura ca țările să poată realiza o prosperitate durabilă fără dezechilibre Uh, excesive. Și, în ultimul, nu în ultimul rând, Uniunea Politică, care consolidează legitimitatea Uniunii Economice și Monetare și uh, adâncește uh, și consolidează fundația sa politică. Aceste patru elemente sunt coerente și ar trebui promovate în continuare. Aștept să lucrăm la o foaie de parcurs această activitate fiind deja inițiată. După părerea mea, sunt trei probleme care trebuie să ne capteze atenția. În primul rând, trebuie să ne îndreptăm către o uh, suveranitate comună în ceea ce privește domeniul fiscal, financiar și economic. Nu pot să existe scurtături uh, atunci când vorbim de o uniune monetară și economică sănătoasă și stabilă. Apoi, această uniune trebuie să fie o parte integrantă a tratatului. Aceasta impune ca toți uh, actorii și toate organismele uh, pertinente să se angajeze în mod constructiv uh, pentru a îmbunătăți funcționarea sa nu numai la nivelul Uniunii, ci și la nivel național. Trebuie să aplicăm tratatul în mod impecabil și în același timp a refuza o uniune și mai mare menționată la articolul 1 din tratat, acest lucru nu este consecvent pentru a spune uh, Uh, lucrurilor pe nume. În al treilea rând, avem nevoie de o integrare tot mai mare a zonei euro cu un progres semnificativ și cu o răspundere mai mare. Membrii Parlamentului European, care sunt aleși de cetățenii Europei, vor juca în continuare un rol central în uh, realizarea acestor măsuri către o uniune politică. Vă mulțumesc pentru atenția noastră. Mulțumim foarte mult și noi și acum trecem la întrebări, așa cum suntem obișnuiți. Vreau să reamintesc faptul că seria de întrebări și răspunsuri trebuie să uh, se încadreze într-un sol de 5 minute, deci nu pierdeți timpul. Mai întâi, domnul Jean-Paul Gozes, PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, Dați-mi voie să vă vorbesc în termeni simpli. Ați explicat foarte multe aspecte pozitive, ați folosit uh, cuvinte foarte căutate, însă mie mi se pare atunci când vorbesc cu concetățenii mei că ei nu au aceeași percepție despre lucrurile respective, nici despre situația crizei financiare și nici despre situația Europei astăzi. Prima întrebare pe care aș vrea să vă pun este când prin intermediul unor acte legate de cuvintele pronunțate, vom asigura credibilitatea Europei, atât pentru cetățeni, cât și pentru antreprenori și piețe, pentru că pentru piețe ceea ce contează este să se înscrie în timp, în durată, cu un calendar precis. A doua observație, remarcă pe care aș vrea să o fac, este că Parlamentul în 2010, atunci când se discuta supervizarea, a dorit o adevărată uniune bancare cu o supervizare transnațională a băncilor și cu o autoritate europeană puternică, cu un fond pentru conversie și criză. Raportorul din acea vreme, José Marcia Gario, pe care îl cunosc, este un coleg de-al meu din Spania, a făcut niște propuneri foarte interesante pe care Parlamentul le-a urmărit, însă statele membre nu au dorit acest lucru. Este o observație doar și întrebarea este oare cum BCE care pare a fi elementul central pentru supervizarea zonei euro, va putea să concilieze atât independența, de care este atât delegată independența sa, cât și rolul de supervizor care necesită ca din când în când uh, să strângi șurubul și să ai uh, atitudini care să țină cont de situațiile politice și de asemenea de o apreciere subiectivă a băncilor care ar putea fi vizate. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. You asked the right question. Ați pus o întrebare foarte pertinentă, adică când vom trece de la cuvinte la fapte? Asta este până la urmă întrebarea cheie pentru noi toți. Iar răspunsul este că am început cu acest proces. Am spus-o și în declarația mea introductivă. Multe eh, sectoare ale Uniunii Monetare Europene au, au început deja reforma. Dacă comparăm situația de azi cu cea din noiembrie anul trecut, de acum șase luni, când eram, ne aflam cel mai aproape de o, unul sau chiar mai multe accidente în ce privește creditările, trebuie să constatăm că s-au realizat progrese importante și multe, atât în ce privește eforturile de consolidare fiscală, cât și în privința reformelor structurale. Și atunci, uh, sigur, de ce nu se văd beneficiile sau de ce unele țări nu văd beneficiile acestei politici? Cred că aici trebuie menționate două motive. Odată, aceste reforme se află încă la început. Și asta după mulți ani de uh, politici uh, care au fost uh, poate uh, nu foarte judicios uh, uh aplicate. În al doilea rând, pentru ca reformele să poată fi implementate în totalitate, ele trebuie să capete mai întâi un cadru legislativ corespunzător. În al treilea rând, deocamdată concentrarea a fost pe disciplina fiscală, respectiv pe creșterea taxelor și impozitelor, care este cea mai simplă măsură de luat așa la grabă în grabă. De asemenea, s-a trecut și la reducerea cheltuielilor publice. Acum, că această fază este deja în curs de, de, a fi, de, în curs de depășire, trebuie să trecem mai departe, trebuie, trebuie să impozităm mai puțin și să creștem eh, eh, mai mult eh, rigoarea cheltuielilor publice. Uh, sigur că nu toată lumea vede beneficiile aceste, acestor măsuri, pentru că unele dintre state membre sunt uh, în recesi- recesiune economică. Apoi, reformele structurale tocmai au început. Um, și unele dintre aceste măsuri, într-adevăr, au și efecte pe imediate sau pe termen scurt, cum ar fi liberalizarea unor piețe. Dar alte reforme uh, au nevoie de timp mai mult pentru a-și arăta efectele. Apoi mai sunt chestiuni care nici nu se leagă de politicile naționale și am discutat acest aspect și la ultima noastră întâlnire aici, în această comisie de specialitate. Și aici este vorba de claritatea viziunii pe termen lung a Uniunii Monetare. Cele patru blocuri care au fost uh, adoptate la ultimul summit reprezintă un prim, prim pas în direcția uh, clarității pe această, aceste reforme. Da? Deci aici vorbim de un prim pas, nu de ultimul pas dintr-un proces de reformă just, you know, saying that it's quite unfair to try and fit such profound questions. Sigur că este uh, foarte dificil să răspunzi uh, la o întrebare atât de complexă în doar 5 uh, minute, dar haideți să trecem la următoarea întrebare. Aileen. Sigur că discutăm chestiuni care sunt foarte importante și pentru populație. Uh, Domnule președinte, se pare că treceți de la un scandal bancar la altul, ceea ce nu prea ajută populația să aibă încredere în sistemul bancar. Și uh, mă, întreb ce acțiune ați fi luat în ce privește uh, dobânzile pentru eurobonduri? Și dacă n-ar fi avut loc această manipulare, uh, probabil că băncile ar fi fost luate cu asalt, inclusiv uh, Barclays, și atunci întreb, este justificabil să manipulezi uh, uh, sistemul bancar prin manipularea ratei dobânzilor? Cred că răspunsul la multiple noastre întrebări este nu. Dar aș vrea să adaug următorul lucru. Eu, eu am spus că eu sper că BCE ar fi făcut o treabă mai bună decât băncile pe, la care v-ați referit. Problema este și sunt, sunt de acord cu dumneavoastră că a fost un șoc uh, pentru noi toți. Așadar, din câte înțelegem, pro- problema uh, care este încă în curs de investigare pe ambele maluri ale, ocean- ale oceanului uh, și care este uh, foarte complexă. Așadar, problema, așa cum considerăm noi, sau cum vedem noi în, uh, dinspre Frankfurt, este o problemă de lipsă de guvernanță. Lipsă de guvernanță la nivelul băncilor care furnizau datele și lipsă de guvernanță la băncile care stabilau indicatorii ce urmau să fie folosiți de întregul sistem financiar, care piața financiară, financiară uh, piața bancară uh, era locul de desfășurare al acestor uh, tranzacții. În ce privește celelalte întrebări, da, după cum spuneam, Răspunsul este nou. Nu, nu cred că este, nu cred că este corect să înșel oamenii. Era vorba de intervențiile noastre pentru salvarea sistemului bancar. Eh, eu cred că nu putem să vorbim despre o justificare a salvării eh, sistemelor bancare cu orice preț, inclusiv falimentarea unor țări. Pe de altă parte, dacă uh, se periclitează întregul sistem, atunci, uh, atunci uh, trebuie să vedem care este echilibrul care trebuie găsit. Pe, sigur că nu vrem să folosim în orice situație criză banii contribuabililor. Pe de altă parte, există nevoia ca uneori să creăm condițiile în care să se poată soluționa probleme sistemice. În același timp, vrem să folosim cât mai puțin banii contribuabilului și vrem să păstrăm acele elemente ale uh, sistemului bancar care sunt reprezintă fundația sa, adică, de exemplu, sistemul de plăți. O completare uh, la uh, întrebarea lui Jean-Paul uh, în ce privește uh, Uniunea Bancară și uh, rolul dumneavoastră de supervizor. Um, deja ați uh, făcut uneva, unele aluzii la acest rol al dumneavoastră, poate este însă binevenit să elaborați puțin mai mult asupra temei. Parcă dumneavoastră spuneați că domnul Jean-Paul Gozes pune întrebări prea complexe. Bun, deci noi reflectăm asupra posibilității de a instaura un uh, nou aranjament de, de supervizare a pieței bancare. Sigur că nu trebuie să uităm că aici va fi vorba de o propunere a Comisiei care va elabora propunerea sa împreună cu Parlamentul European și uh, BCE. Dar propunerea, în esență, este o propunere a Comisiei Europene. Permiteți-mi să termin. Eh, domnule președinte, în documentul Consiliului spuneți că eh, Consiliul va adopta aceste, aceste reglementări de supraveghere, dar atunci, conform articolului 136, Parlamentul nu participă. Este adevărat. Da. But having said that... Este adevărat, dar este prerogativul Comisiei de a uh, face această propunere legislativă. Și există unele principii care ar trebui să stea la baza acestei propuneri. Revenind la summitul european, cred că aici, într-adevăr, s-a făcut un mare eh, și important pas înainte. Adică avem acum angajamentul eh, liderilor europeni pentru o supervizare îndeaproape a sistemului. De aceea ne așteptăm din partea unei comisiei eh, să primim o propunere legislativă puternică, solidă, care să permită BCE să-și, a, să-și exercite atribuțiile uh, într-o manieră uh, cu, de maximă rigoare, de independență și fără să fie compromisă. Dar mai sunt și alte lucruri de care trebuie să ținem cont. Trebuie să fim în stare să găsim o, o soluție prin care uh, să reușim să uh, uh, separăm uh, independența monetară și, și de altă parte funcția de supraveghere. Să nu uităm că guvernatorii băncilor naționale sunt și ei supraveghetori. Deci există suficiente sinergii pe care le putem exploata. Da? Deci ă, asta o spun ca ă, unul care ă, știu ce înseamnă să fii guvernatorul Băncii Naționale Italiene. Mai există și alte exemple, guvernatorul Băncii Naționale Franceze. Deci există 17 guvernatori care trebuie să poată Uh, îndeplini o activitate uh, de supraveghere, exploatând toate sinergiile, fără să intre în situația de interes de conflict. Știu că probabil nu va fi ușor să realizăm acest lucru, dar, dar până la urmă este un, un lucru pe care statele naționale, statele membre l-au făcut, l-au făcut deja la nivelul lor. Și aș mai spune încă ceva cunoștințele, expertiza, experiența, tradiția, istoria uh, supervizării uh, banc, sistemului bancar uh, reiese și se generează la nivel național. Deci, uh, sigur că activitatea de supraveghere trebuie să se bazeze pe activitatea autorității de reglementare naționale. Uh, până la urmă, totul se rezumă la uh, atribuții și competențe sporite pentru BCE, dar și răspundere sporită și transparență sporită. Pentru că aici vorbim despre o activitate nouă. Trebuie să uh, respectăm uh, uh principiile transparenței și a răspunderii democratice. Mulțumesc. Pentru a clarifica, membrii care au primit autorizația să facă un raport din proprie inițiativă, uh, în urma uh, concluziilor Consiliului. Acest lucru va fi discutat de coordonatori mâine dimineață. Deci consultările au început într-un fel și acesta este inputul nostru. Următoarea întrebare este la, de la Wolf Klintz. Domnule președinte, reacția pozitivă a piețelor în uh, ultimile săptămâni după întâlnirea uh, Consiliului a dat naștere la scepticism și există frica că acest uh, lucru uh, va face să funcționeze mai prost și mai îndelung uh, mecanismele de risc. Zona euro nu are timpul necesar pentru a face acest lucru. de fiind aceste împrejurări, ați vedea uh, pași curajoși făcut de BCE care ar uh, spori uh, garanțiile colaterale. Uh, puteți să vedeți refinanțarea uh, Uh, așa cum o fac uh, băncile uh, la nivel național. Ați refuzat să faceți acest lucru în trecut și ați putea să vă gândiți la posibilitatea de a rambursa împrumutul prin titlurile de, care au fost cumpărate? Mulțumesc. Așa cum a spus președinta, uh, este păcat că astfel de întrebări majore trebuie să primească un răspuns în 5 minute, dar ceea ce pot să răspund la întrebarea dumneavoastră este că asemenea fiecărui început uh, și primii pași făcuți, uh, Consiliul de săptămâna trecută a fost un succes pentru că a declarat obiectivele pe care le promovează, însă a dus uh, și la multe întrebări. Pe de altă parte, ar fi fost prea mult să ne așteptăm la răspunsuri complete în ceea ce privește o foaie de parcurs. Cred că o parte din acest uh, scepticism uh, nu este uh, întemeiată. S-a spus că Uniunea Bancară a fost punctul greșit de plecare. Așa s-a spus în tratat. Să vedem. Cred că acest lucru poate fi realizat, va fi realizat și un prim pas este uh, supravegherea. În al doilea rând a fost pasul greșit pentru că nu poate fi realizat în timp. Ei bine, aici uh, trebuie să judecăm din punctul de vedere al eforturilor pe care le fac toți participanții la acest proces. Uh, și pot să vă spun că toate părțile lucrează din greu pentru a elabora o propunere până în toamnă. Asta pentru partea de uh, supraveghere. Însă, în același timp, toți participanții la acest proces conștientizează pe deplin că aici vorbim de o durabilitate pe termen lung a Uniunii Economice și Monetare. Toți participanții sunt angajați, ei știu foarte bine care este valoarea timpului, știu foarte bine că nu este timp de pierdut. Așadar, într-un fel, sunt uh, mai încrezător uh, decât uh, cei care au făcut comentarii imediat după summit. Situația este complicată și atunci când gradul de complexitate crește, în mod firesc, există o plajă de soluții care pot fi sugerate. Sigur că au fost lansate tot felul de idei interesante pe care le putem analiza. Unele dintre aceste idei au fost uh, pur și simplu lăsate deoparte, în trecut altele survin în continuare. Însă, în uh, limitele mandatului său și fără a spori riscul asupra bilanțului său, BCE-ul va face ceea ce este necesar pentru a uh, asigura respectarea mandatului, așa cum am spus, stabilitatea prețurilor de ambele uh, părți în întreaga zonă euro și ca un produs secundar, să-i spunem, stabilitate financiară. În mod deosebit, am spus-o, cred că și ultima oară în această comisie, BCE-ul va ține deschise liniile de uh, lichiditate tuturor băncilor solvabile din zona euro. Dați-mi voie să adaug că așteptăm și privim cu interes uh, toate aceste idei le uh, analizăm, personalul uh, BCE este într-o căutare permanentă, aș spune, a acțiunilor care ar putea să atenueze criza actuală. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc, Philip Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte al BCE. Dacă, domnule președinte, dacă Uniunea Bancară uh, se lansează, așa cum au spus unii uh, șefi de state și chiar dumneavoastră, asta înseamnă un rol crescut pentru BCE. Ați spus ca și Van Rompuy că trebuie să facem ceva pentru a atenua deficitul democratic uh, în Europa. Și mi-e greu să uh, pun de acord aceste uh, două idei. Dumneavoastră aveți puteri mai mari decât orice bancă. Nu există transparență în ceea ce privește gestionarea managementul actual, uh, operațiunile totale. Deci, dacă vă veți impune punctul de vedere, uh, Uniunea Europeană se va transforma într-un uh, regim uh, Uh, în stil chinezesc, numai că în China uh, guvernul este cel care uh, dă tonul și spune băncii centrale ce să facă. Aici lucrurile ar sta exact invers. Cât care este ponderea guvernului în uh, economia uh, totală, cât de bune sunt mărfurile. Iată sunt câteva criterii pe care trebuie să le aveți în vedere. Cum putem să avem încredere și să vă dăm și mai multă responsabilitate în condiții uh, de răspundere în fața altor structuri uh, scăzută? V-aș uh, sugera să folosiți articolul 129 din tratat care Uh, vă spune să uh, ne prezentați schimbările uh, pe care intenționați să le faceți în cadrul BCE-ului înainte ca noi să vă dăm competențe sporite. Președintele BCE, vă mulțumesc pentru cele spuse. Nu cerem puteri sporite. Nu, nu o facem. Consiliul European a cerut să existe un nou mecanism de supraveghere și a cerut să folosim un anumit articol uh, din tratat drept temei juridic. Noi nu cerem competențe sporite. Și am spus foarte clar care sunt condițiile uh, în care trebuie exercitată puterea dată bce uh, BC-ului. Pentru că dacă nu există aceste condiții, atunci uh, să uităm despre competențe sporite. Decât să facem un lucru prost, mai bine să nu facem deloc. Uh, în al doilea rând, nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Cred că suntem transparenți. Cred că avem un grad de transparență uh, foarte mare. Transparența BCE este demonstrată de conferințele de presă, de buletinele de presă, comunicatele de presă, publicațiile uh, care uh, există. Uh, membrii Consiliului de Administrație stau de vorbă cu jurnaliștii uh, deseori. Sigur, dorim să nu, e vorba de eh, transparență atunci eh, când dați un anumit rating produselor financiare. Dați-mi voie să termin, spune președintele. Da, e vorba de un uh, tratat. Dacă vreți să-l schimbați, faceți o propunere în acest sens. În... Dați-mi voie să... Președinta, Vă rog să îl lăsați să răspunde înainte să începem să ne ciorovăim. Nu putem să uh, facem așa în această comisie. Deci dați-mi voie să răspund la ultimul punct pe care l-ați ridicat în discuție. Deseori președintele BCE și nu numai președintele, dar a spune că și guvernatorii băncilor uh, naționale centrale vorbesc despre lucruri care par să nu intră uh, în, sub incidența foarte restrânsă a instrumentelor de monitorizare. Pot să vorbesc însă în numele meu, nu al celorlalte bănci centrale. Într-o situație de normalitate, atunci când nu există un dezechilibru a conturilor curente, când nu este o fragmentare a zonei euro, când nu, există nevo- nu, e, nu este nevoie de uh, reforme structurale și aș putea să continui. Când uh, conturile și bugetele fiscale sunt în ordine, atunci mandatul nostru de a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu pentru întreaga zonă euro implică și o stabilitate financiară. Dar dacă nu există reforme structurale, dacă există uh, dezechilibre uh, nesustenabile uh, a conturilor curente și fragmentare a zonei uh, fiscale, nu putem să avem o uh, Uh, un echilibru al, uh, și o stabilitate a prețurilor. Iată de ce vorbim și ne pronunțăm uh, în domenii care par să nu aibă o legătură cu mandatul nostru tradițional. De aceea vorbim, de pildă, despre necesitatea unor finanțe publice sănătoase. Iată de ce. Nu este o situație care ne face în mod deosebit plăcere, însă totuși trebuie să o facem. Aștept ziua în care o să vorbiți despre compensarea bancherilor și aș să văd care sunt recomandele noastre. Îmi cer scuze că vă dezamăgesc, dar am vorbit în mai multe rânduri despre compensarea uh, bancherilor. Puteți să vedeți uh, declarațiile de presă pe care le-am făcut. M-am referit la acest lucru în mai multe rânduri. Și nu numai despre asta. M-ați întrebat despre împărțirea divizarea profiturilor între acționari. Ați spus că trebuie să reducem salariile, în esență. Nu este un dialog între Philip Lamberts și președintele BCE. Întreaga comisie trebuie să participe la această discuție. Cred că v-am explicat de ce vorbim așa cum vorbim dacă există un uh, dezechilibru uh, al uh, băncii, al contului curent, trebuie să refacem concurența. Ok. Mulțumesc. Îmi cer scuze, domnule Draghi, că am întârziat. Mi s-a spus uh, ce s-a discutat până acum. O să încerc să nu pun întrebări care v-au mai fost adresate. Însă mă interesează ceea ce spuneți despre Uniunea Bancară. Există o serie de consecințe și implicații pentru zona euro, pentru restul, uh, pentru toate celelalte 27 de state membre. Deci aș vrea să știu comentariile dumneavoastră care sunt aceste consecințe, mai ales atunci când este vorba de uh, piața unică a serviciilor financiare, dacă avem o uniune bancară a celor, 20, uh, a celor 17. Cred că uh, ați atins un punct foarte complex. Dați-mi voi în primul rând să vă spun un lucru. Discutăm această uniune bancară. uh, centralizarea supravegherii din cauza situației în care se află moneda euro, nu din cauza situației uh, în care uh, se află euro în Uniunea Europeană. Deci multe din cele ce se spun astăzi aici sunt legate de zona euro. Acestea fiind spuse, sunt într totul de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem toate acestea menținând piața unică. Trebuie să putem să fim în măsură să realizăm ambele obiective, pentru că uh, dacă nu îl îndeplinim pe unul, slăbim uh, uh, moneda euro, dacă nu îl îndeplinim pe celălalt, slăbim piața unică. Sunt încrezător că propunerea Comisiei va avea ambele obiective în vedere. Vă mulțumesc. Marisa Matias. Sr. Presidente, eu volto aqui à questão que colocou no início e sobretudo à... Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, vrea să comentați referința uh, la reducerea uh, ratei dobânzilor. Ați menționat acest lucru ca și cum ar fi ceva care privește viitorul și noi nu suntem uh, întru totul de acord cu acest lucru, mai ales dacă ne gândim uh, pe termen lung. Deci vreau să ne întoarcem la acest punct. Ați spus, domnule președinte, că această măsură a fost uh, luată pentru că presiunile, presiunile inflației au fost sub control. În 2011 când uh, am avut o, un sistem, o situație de inflație bine controlată, BCE-ul a sporit de două ori uh, rata dobânzii în două rânduri și acest lucru a adâncit recesiunea în multe țări din Europa. Deci, în acest context, ce aș vrea să vă întreb este uh, BCE-ul a trebuit să-și redefinească strategia în mai multe rânduri, mai ales în ceea ce crește ratele de referință. Aș vrea să vă întreb, dat fiind că nu asistăm la o redresare economică și nu o percepem în viitorul apropiat, aceste uh, rate uh, vor fi reduse și mai mult pe termen uh, mediu, pentru că acest lucru va, un va avea un efect și pe termen uh, lung. De ce să nu avem o rată uh, a dobânzilor negativă? Uh, V-ați gândi la acest lucru ca o opțiune pentru a vă atinge obiectivele pe termen lung, în special pentru țările din Europa Centrală și de Est și pentru țările care au o economie mai integrată. De asemenea, ați făcut o uh, trimitere la Portugalia. Portugalia este o cale bună, este pe calea cea bună uh, de a-și atinge obiectivele de disciplină bugetară. Întrebarea mea este și închei cu asta. Dacă avem o supraveghere bancară adecvată, uh, credeți că o astfel de structură ar putea să uh, aibă întâietate față de structurile la nivel național? Mulțumesc, Sharon. Care a fost uh, ultima parte a întrebar, întrebării cu Portugalia? Da, ultima parte a întrebării mele s-a referit la faptul că dacă am putea să avem un sistem bancar printr-o licență bancare, acest sistem ar putea să evite uh, substituirea cu structuri naționale? Dați-mi voie să vă spun. Ați vorbit de politicile monetare întreprinse anul trecut, cu creșterea ratei dobânzilor și ați legat acest lucru de recesiune. De fapt, recesiunea la care asistăm astăzi a fost uh, produsul secundar al unui fenomen care a început anul trecut, cândva în jurul lunii august sau septembrie. A fost scăderea creditelor la care am asistat în a doua parte a, a anului. Această scădere a creditelor s-a datorat pe de o parte, necesarului de finanțare ale sistemului bancar în prima parte a acestui an, 230 de miliarde de uh, euro de obligațiuni care ajung la scadență în această parte, plus 300 de miliarde de uh, obligațiuni suverane. Majoritatea băncilor în majoritatea zonei euro uh, nu au mai dat împrumuturi în septembrie și octombrie pentru că s-au temut că nu vor face față acestor ă, cerințe de finanțare. De aceea ă, au avut loc cele două operațiuni ă, care au rezolvat necesarul de finanțare. Într-o mare măsură, condițiile actuale din zona euro nu se datorează unui nivel ridicat al ratei dobânzilor, ci lipsei de lichidități, lichidități și uh, politicile de creditare implicite. Apoi, fragmentarea zonei euro, care a sporit până la exasperare aceste necesități de finanțare pentru că nu a permis fondurilor să circule în zona euro dintr-o țară în alta. Iată, acest lucru vă redă imaginea uh, situației actuale. Pe măsură ce am realizat că calea ratei inflaționiste se mută favorabil pentru stabilitatea prețurilor pe termen uh, mediu, lucru care a fost discutat și la ultimul Consiliu de Administrație. Uh, Știu că mulți știu răspunsul la ceea ce ar trebui să facem, pentru că a spus că nu trebuie niciodată să angajăm fonduri în avans. Trebuie să analizăm evoluțiile și apoi să uh, luăm o hotărâre în Consiliul de Administrație în legătură cu ceea ce facem. Apoi, în legătură cu Portugalia, cred că ceea ce am spus înainte rămâne valabil și anume, în limitele mandatului pe care îl avem, facem tot ceea ce este necesar pentru a îmbunătăți situația în zona euro, de la stabilitatea prețurilor, din punctul de vedere al stabilității uh, prețurilor în ambele părți. Mulțumesc, domnule Draghi. Spune uh, domnul Tero. Au fost, uh, a fost multă confuzie în legătură cu ce s-a hotărât și ce nu s-a hotărât. Au fost acuzații care s-au aruncat din toate părțile. Încă o dată, efectele pozitive ale deciziilor care au fost uh, luate au durat uh, acest efect 48 de ore. În situația actuală, în care orice declarație făcută de o țară nordică sau o țară din sud par să atenueze toate efectele pozitive realizate. Ce instrumente are la îndemână BCE-ul pentru a uh, reface încrederea în zona euro? Trebuie să înțelegem că această situație care durează de niște ani uh, o să mai dureze încă niște ani buni, de acum încolo. Mulțumesc! V-ați referit pe bună dreptate la modul în care au fost prezentate concluziile summitului de către diferiți participanți la acest proces și cred că aveți dreptate. Summitul este un uh, proces care își are propria credibilitate și asta dintr-o gamă largă de motivă, motive. Uh, cei care uh, participă sunt uh, autorități de prim rang din țările, din statele membre. Ei nu contrazic Uh, concluziile summitului pe care le-au aprobat și asta este valabil pentru toți participanții. Cred că acest lucru este fundamental uh, și definitoriu pentru felul în care mergem mai departe și uh, sunt convins că evoluțiile în viitor vor confirma acest lucru. Ați vorbit despre ceea ce poate să facă BCE-ul. Dar oricât am vrea să spunem sau să facem, nu putem să remediem acest lucru. Cred că contribuția noastră majoră ar fi să menținem credibilitatea și asta înseamnă să facem tot ceea ce se poate, tot ceea ce este corect, să facem acest lucru împreună, să fim percepuți uh, ca acționând unitar, dar de asemenea, să nu acționăm dincolo de mandatul nostru. Cred că nu e prea mult de câștigat dacă cerem unei uneia dintre puținele instituții care funcționează în zona euro să își depășească mandatul. Poate că asta ar distruge credibilitatea sa și nu ar consolida-o și ar afecta credibilitatea Uniunii Europene în ansamblu. Cred că trebuie să ne menținem mandatul și anume stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Mulțumesc! Thank you. Now for the... Mulțumim și noi. Și acum Pablo Serba pentru PP. Vă mulțumesc, doamna președinte. Consejo a sido un paso importantísimo. După cum ați spus uh, foarte bine, de altfel, Acordurile la care s-a ajuns la ultimul Consiliu au constituit uh, un pas important pentru a se ajunge la o uniune bancară, economică și monetară. Este o idee uh, pe care am auzit-o de mai multe ori și cu care suntem toți de acord în cadrul Parlamentului. A fost apărată o uniune bancară fondată pe trei uh, piloni. Un element cu care, de asemenea, suntem de acord și dumneavoastră și noi și, de altfel, ați vorbit de mai multe ori despre el. Profit de prezența noastră printre noi, din acest punct de vedere. Totuși, rămân unele îndoieli pe care trebuie să le risipim în legătură cu cei doi piloni. Concluziile Consiliului au afirmat clar că există un raport strâns între BCE și uh, alte bănci. Săptămâna viitoare se vor stabili foarte clar lucrurile. BCE va trebui să, con- să ducă la bine acest... Și aș vrea să știu cum se va rezolva interacțiunea între BCE și băncile din statele care nu aparțin zonei euro. În plus, care sunt băncile care vor trebui supravegheate? Toate sau băncile transfrontaliere doar? De altfel, Vorbind despre ceilalți doi piloni, sistemul de garantare a depozitelor și fondul de uh, rezoluție bancară, aș vrea să știu care este tipul de regim pe care îl consideră BCE cel mai adecvat în acest domeniu. Mulțumesc! Acum mi-ați spus toate întrebările dificile care ar putea uh, fi formulate în legătură cu procesul care tocmai a început. Există două școli eh, ideologice cu privire la supravegherea băncilor. Sau poate trei, să zicem. Una care eh, consideră că este importantă doar supravegherea instituțiilor eh, transfrontaliere sistemice, care dacă ar ceda, ar eșua, ar avea un impact asupra întregii Uniuni. A doua școală consideră că instituțiile sistemice nu sunt doar cele transfrontaliere, ci și cele uh, naționale care sunt foarte mari. Și a, această școală cere o supraveghere dincolo de nivele naționale. Și a treia școală, care consideră că e important mai ales să nu există distorsiuni în ce privește competiția între bănci și ca de aceea toate băncile ar trebui să fie supravegheate la fel. Uh, nu știu câte bănci sunt, uh, cineva a vehiculat cifra de vreo 6.000 plus. Uh, acum, noi nu, am, nu începem acest proces de reformă de la zero, pentru că există autorități de reglementare bancară la nivel național. În zona euro există mai mult de 6.000 de bănci, dar ele nu sunt uh, nereglementate. Eu, eu cred că aceste bănci uh, până acum și-au făcut treaba uh, mai mult sau mai puțin lăudabil, dar tocmai aici intervenim noi, vrem să optimizăm anumite procese care poate nu sunt încă suficient de performante. Este important ca supravegherea băncilor mari de la nivel național să fie mai îndeaproape efectuată decât cea a băncilor mici la nivel regional, care nu au același același know-how, aceleași informații, aceleași expertize în ce privește piața pe care funcționează, ca și, ca și băncile mari. Cred că atât aranjamentele actuale cât și cele din viitor trebuie să ne capaciteze să reacționăm corespunzător la o situație sau la alta. Eu cred că aranjamentele actuale sunt atât de uh, variate și de, de, de interconectate până la urmă, încât ne oferă posibilitatea să uh, realizăm cel mai bun, să obținem cea mai, soluția cea mai bună. President uh, Draghi. Udo Bulman. Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Mecanismul european de stabilitate conform uh, declarației șefilor de state și de guvern, trebuie să dețină mai multe competențe pe viitor. În același timp, uh, s-a limitat uh, volumul său, deci, practic, posibilitățile sale de manevrare undeva pe la 400 de miliarde, dacă nu mă înșel. Adică, vorbim despre un forn care trebuie cu mijloace limitate să desfășoare tot mai multe uh, atribuții? Și atunci uh, vă întreb uh, care este mesajul acestei, uh, acestui mecanism. Guvernul federal german a cooptat cinci așa numiți înțelepți care să evaleze printr-un raport de expertiză deciziile Consiliului. La cinci zile după summit, acești cinci înțelepți au considerat că uh, un pact de reducere a uh, datoriilor, așa cum este prevăzut, pe termen lung uh, este în coliziune cu uh, normele uh, de drept existente. Dacă, într-adevăr, aceasta este situația, atunci dumneavoastră, ca șef al BCE, sunteți în continuare un susținător, rămâneți în continuare susținător acestui pact? Ei bine, eu cred că trebuie să vedem care sunt rezultatele eh, combinate ale eh, mecanismului de stabilitate eh, și ale FSF. Iar în ce privește volumul, eh, aveți perfectă dreptate, este foarte important. Dar eficacitatea este cel puțin la fel de importantă. În experiența noastră, eh, cred că EFSF a fost eh, proiectat acum vreo trei ani și atunci acest volum de uh, bani uh, a fost considerat uh, cam insuficient, dar nu atât de nu atât de insuficient ca doi ani mai târziu, de pildă. Dar, indiferent de cât de suficient sau insuficient ne se pare un volum de, de bani, este importantă eficacitatea și FSF a fost proiectat astfel încât a putut fi folosit doar cu maximă dificultate. De aceea, pasul următor este atât de important. Adică, mecanismul de stabilitate împreună cu EFSF trebuie făcute mai flexibile, mai ușor de mânuit, de utilizat și de accesat. E ca și când ai avea un firewall foarte puternic uh, care însă te împiedică să mai lucrezi pe un calculator. Asta nu ne folosește. De aceea s-a, in, introdus o flexibilitate uh, mai mare, în special în ce privește recapitalizarea băncilor, care se poate face doar în condiții stricte de supraveghere și în anumite condiții. Deci există o condiționalitate specială care trebuie respectată. EFSF a devenit operațional pentru anumite operațiuni pe piață, dar în aceleași condiții de condiționalitate. Pentru că cineva mai devreme spunea că la summit au fost făcute declarații diferite. Nu, trebuie să fim foarte clari. EFSF este flexibil, dar trebuie să funcționeze în condițiile Uh, în, în condiționalitatea pe, uh, cu care a fost proiectat. Acum împreună avem undeva la 800 de miliarde și vom fi mai flexibili în utilizarea lor. Vom, fi, vom utiliza banii astfel încât să nu creștem neapărat uh, datoria publică a țării respective. Ceea ce este un lucru foarte important. De ce? Pentru că deciziile uh, Uh, de, uh, luate la summitul trecut au încercat uh, pentru prima dată să rupă această legătură dintre bănci și, și clienții solvenți, respectiv insolvenți. Am fost întrebat dacă sunt mulțumit de rezultatele summitului sau nu, dar să știți că din prima am spus că sunt mulțumit. Well, it's, uh... În ce privește fondul de răscumpărare, um, propunerile au fost similare. Nu putem judeca situația izolată de restul contextului. Orice propunere care, uh, care vine cu ideea împărtășirii și asumării uh, partajate a datorilor orice mutualizare a sarcinilor uh, pe care uh, le avem, trebuie făcută într-un, în, cu, respectând anumite faze. O uniune fiscală nu poate fi doar o, o uniune a transferurilor uh, financiare. Deci acest model mm, teoretic este unul bun, dar el poate fi funcționat doar într-o Uniune în care stări, statele membre uh, își vor fi demonstrat uh, capacitatea de a sta singure pe uh, picioare fără ajutor din exterior. Și cred că același, acest lucru este valabil și pentru această propunere legislativă. Deci aceste fonduri vor trebui apreciate nu izolate de restul contextului uh, financiar, bancar, ci împreună cu acesta. Thank you very much, Sharon. Caro președinte Draghi, benvenuto in questo Parlamento. Domnule uh, președinte Draghi, bine ați venit în acest Parlament. Voi uh, formula două întrebări în limba engleză. Banii care au fost transferați băncilor eh, eh, spaniole nu au ajuns eh, și în economia reală și la familiile și cetățenii spanioli. Ce trebuie în aceste condiții făcut în domeniul supravegherii monetare în Spania? În al doilea rând, recapitalizarea băncilor spaniole este astfel condiționată încât în anumite condiții forțează nota și uh, forțează băncile să-și închidă porțile. Și pe aceeași notă cu domnul Lamberts, uh, când veți publica procese verbale ale uh, discuțiilor avute cu guvernatori cu, în Consiliul de Guvernare, așa cum au făcut-o și uh, unele state deja. Dacă îmi permiteți, voi reformula întrebarea dumneavoastră mai general. Au fost aduse aici mai multe critici odată Aici s-a întrebat de ce nu s-a făcut uh, ceva pentru ca băncile să se poată folosi mai bine de împrumuturile de la uh, BCE. În același timp, uh, băncile au fost finanțate la rate de dobânzi inferioare pentru că pentru ca băncile la rândul lor să poată uh, uh, opera din nou. E, această critică presupune că noi am putea spune băncilor ce să facă cu banii pe care îi împrumută de la BCE. Criticile care au fost aduse BCE uh, spun că noi am putea canaliza uh, banii și am putea influența alocarea lor. Acum, acest lucru vă spun că nu este posibil. Evident, este foarte dificil să gestionezi lucrurile la nivel național și nu este un lucru de dorit, pentru că există implicații pe termen lung. Și cu atât mai dificil este să gestionezi situația la nivelul zonei euro. Poate că pe termen scurt s a justifica, dar pe termen lung nu se justifică și nu se poate motiva așa ceva. În anii 70, în Italia, eh, exista conceptul de eh, credit total intern. Deci, eh, Banca Centrală decidea câți bani să fie oferiți guvernului la rate de dobândă subvenționate, cât să Eh, din totalul masei monetare să meargă către sectorul privat și cât în altă parte. Astfel, bănci subcapitalizate au fost forțate să aloce credice, ceea ce eh, s-a materializat, materializat până la urmă într-o rată de infla, a inflației de 20%. Deci, nu cred că aceasta este calea care ar trebui urmată pe termen lung. Dar chiar dacă ar fi să mergem pe acest drum, ar trebui să există capacitatea uh, și posibilitatea de monitor europene. În ultimul exercițiu de uh, refinanțare pe termen, uh, a datorilor pe termen lung, 800 de bănci au participat uh, uh, la acest proces alături de noi. Și noi a trebuit să ne exercităm această atribuție. Această modalitate de interven, de intervenția BCE în momentul creditării, am spus că nu este de dorit, dar ar, ar putea fi considerată, ar putea luată, fi luată în considerare dacă uh, s-ar cunoaște că uh, băncile care uh, au uh, împrumutat de la BCE nu dau mai departe acești bani. Dar acest lucru nu este adevărat pentru că băncile până la urmă finanțează IMM-urile. În primul rând, există uh, aranjamente contractuale naționale care fac creditarea mm, foarte dificilă într-o țară față de altele unde este mai uh, ușoară și transferarea creditelor este, este în mod diferit rezolvată. În, în plus, situația lichidități versus active nu este aceeași. În unele părți există un dezechilibru între, între lichidități și, și active. Deci, țările reacționează în mod diferit la aceeași operațiune. Însă pot să vă spun că am, pentru a minimizarea efectului negativ, am făcut într-adevăr ceva pentru a crește probabilitatea, cel puțin, a faptului că uh, banii luați de la BCE într-adevăr vor finanța economia. Adică am uh, re, vizuit uh, regulamentul, condiționalitatea privind garanțiile colaterale pe care băncile trebuia să le depună la uh, momentul uh, împrumutării banilor. Adică, adică să, ca o parte a banilor să fie folosiți drept garanții colaterale în favoarea întreprinzătorilor, IMM-urilor care împrumutau bani de acolo. Sigur că trebuie să fim foarte uh, sensibili la, la volumele tranzacționate. Yeah. Mai este întrebarea aceea cu for, uh, închiderea forțată a unor bănci și uh, publicarea proceselor verbale. I've got a follow-up on that as well. <laughs> Now, how do you, how do you force banks... Cum forțez închiderea unei bănci? În toate țările, acest proces este eh, la îndemâna guvernului, în primul rând, și, în al doilea rând, în, eh, eh, ține de competența autorității de reglementare naționale. Reglementatorul național evaluează situația unei bănci și stabilește în ce măsură această bancă respectiv, reprezintă un factor de îngrijorare pentru economie și uh, finanțe sau nu. Și apoi guvernul decide ce trebuie făcut. Da? Pentru că, până la urmă, orice bancă are un uh, impact asupra bugetului național. Deci, de obicei, Autoritatea de Reglementare Națională semnalează guverna, guvernului uh, nevoia de a închide o anumită bancă și apoi guvernul este cel care ia această măsură. Și în ce privește publicarea proceselor verbale, cred că, Sharon, pot să-mi confirm că această întrebare mi se pune, ni se pune de la începutul ființării BC. Și chiar tu, Sharon, cred că mi-ai pus-o de câteva ori. Da, așa este într-o audiere, înainte de desemnarea mea ca președinte a BCE, uh, această comisie mi-a mai pus o dată întrebarea. Sunt mai multe motive. Ne aflăm în zona euro. Nu suntem într-o singură țară. Sigur că vrem să păstrăm cât se poate de mult uh, independența fiecărui guvernator, guvernator în parte. Guvernatorii, uh, când participă la Consiliul Guvernatorilor, nu scrie pe ecusoanele lor Bundesbank sau Banca Națională, ci ei participă în nume personal. Doar numele, nu și funcția lor, este pe ecusoane și pe etichete. Asta tot pentru a le proteja independența. Apoi, mai sunt și diferite politici și strategii de comunicare. Fiecare bancă centrală o face asta în mod diferit. În Statele Unite și în Regatul Unit, strategia este de a publica uh, procesele verbale și de a comunica că uh, rata dobânzii de referință X va fi păstrată timp de 3 ani, să zicem. La BCE, strategia este diferită, dar nu mai puțin transparentă. Noi spunem că obiectivul nostru este stabilitatea prețurilor pe termen mediu în zona euro, spunem că rata inflației trebuie bine ancorată și atunci spunem pieței vedeți care sunt implicațiile acestor obiective pentru uh, ratele uh, dobânzii de referință și pentru alți indicatori. Dar vă mulțumim pentru ideile și sugestiile dumneavoastră, vom reflecta la acestea. Ă, am mai uitat ceva. conținutul, ă, nu, să nu uitați că conținutul acestor procese verbale este reflectat și în declarațiile de presă pe care le facem. O întrebare, doamnă președinte. Uh, timpul de răspuns pentru întrebările colegilor liberale are voie să fie de două ori mai lung sau ce se întâmplă aici? Uh. Președinta, eu nu controlez timpul afectat răspunsurilor. Uh, și am permis președintelui, într-adevăr, să zăbovească mai mult pe problema schemelor de refinanțare a dobânzilor pe termen lung, dar așa se întâmplă Uh, și acum voi face ceva ce fac eu foarte rar, și anume, îmi permit să rezum în acest moment și vreau să vă întreb, uh, puteți comenta pe marginea unui fenomen legat de uh, refinanțarea datoriilor pe termen lung în Irlanda. Spuneați că atunci când e vorba de închiderea forțată a unei bănci, uh, autoritatea de supraveghere se adresează guvernului. Ei, în cazul BC, uh, cine ar trebui să uh, închidă și cine ar trebui să sugereze închiderea băncii? Este o întrebare cheie, într-adevăr. În măsură în care lichidarea unei bănci uh, are impact asupra bugetului național, sigur că uh, procedura trebuie să fie desfășurată prin uh, intermediul la nivelul guvernului național. Dacă banca este considerată a fi neviabilă, atunci ea trebuie să fie închisă. Întrebarea este cine va suporta povara acestei închideri printr-un fond de rezoluție europeană sau, uh, sau este o altă sursă a uh, guvernului. Dacă însă este un grup uh, cu caracter transfrontalier, sigur că această întrebare privește toate guvernele posibil afectate. Apoi mai era întrebare cu unde se duc banii? Înțeleg că vreți să fiu mai succint în răspunsul meu? Putem reveni la asta dacă vreți, dar haideți să mergem mai departe. Werner Lange ar dori ca președinta să nu mai pună întrebări. Asta era, cred că, problema. Thank you, uh, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Încep, revin la Uniunea Bancară. Spuneați că uh, este un pas uh, foarte important, un prim pas pentru soluționarea crizei și spuneați că sunteți foarte transparenți la nivel BCE și vreau să fiți transparent și în viziunea dumneavoastră în ce privește această, acest proces. Uh, începem cu mecanismul de supraveghere. Cum puteți separa băncile uh, din zona euro de băncile europene? Deci puteți să zăboviți puțin asupra viziunii dumneavoastră în ce privește această supraveghere la nivelul uh, zonei euro. Și pentru că ban- Uniunea Bancară încă nu este înfăptuită, știm că avem nevoie de acest uh, fond de rezoluție european, dar propunerea uh, actuală uh, vor, amintește de 80 de miliarde până în 2023, ceea ce nu salvează nici măcar o bancă. Deci, iar, iar uh, alte mecanisme propuse sunt blocate deocamdată de statele membre. Deci, uh, care e situația? Pentru că măsurile pe care le propuneți ori sunt prea uh, modeste, ori prea întârziate, ori sunt blocate de alții. Deci, de aceea aș vrea să ne spuneți cu transparența despre care amintiți, cum vă imaginați aceste lucruri? And, uh, and Cred că suntem în această fază acum. Pentru prima oară, summitul a încercat să dea oarecare consistență cuvintelor. Puneți întrebări pertinente care ar putea sau ar trebui să aibă un răspuns. Dacă acest răspuns va veni imediat sau dacă va veni în timp, asta e o altă problemă. Întrebarea este însă, ar trebui să încercăm să realizăm cât se poate de mult acum cu tratatul pe care îl avem. La sfârșitul acestui an trebuie să venim cu un concept rezonabil al unei uniuni bancare care cu siguranță nu va fi perfect. Însă este tot ceea ce se poate realiza acum. Și cu cât va fi mai mult în direcția celui pe care îl vedeți, cu atât va fi și în direcția celui pe care îl văd eu. Deci, în ceea ce privește obiectivul final, suntem de acord. Întrebarea este ce putem să facem pentru a atinge aceste obiective mai devreme decât mai târziu și cu dimensiunea necesară. Aceasta este întrebarea pe care mi-o pun și eu. În același timp, oare trebuie să întârziem acest uh, proces uh, uh, la infinit, așa cum cer unii. Unii spun trebuie să schimbăm tratatul, trebuie să schimbăm nu știu care Constituție. Nu se va sfârși niciodată și, într-un fel, asta ne spune piața. Piața ne cere ceva, obține și a doua zi nu mai este suficient. Așadar, abordarea noastră este pragmatică și nu mai puțin ambițioasă decât a dumneavoastră. Să vedem ce putem să obținem uh, în cadrul uh, juridic existent uh, pe care îl avem acum și fără a ne pierde ambițiile. Eu n-am spus că uh, nu doresc ca președinta să pună întrebări, ci spuneam că liberalii se pare că întotdeauna au dreptul la răspunsuri mai complexe și mai îndelungate. Vreau să îl contrazic pe colegul Lamberts. Independența BCE nu este reglementată doar în tratate, ci este una dorită și este importantă. Și dumneavoastră ați demonstrat că uh, uh această independență a trebuit să ia locul uh, incapacității de decizie și de acțiune. Și uh, eu mă mir uh, de ce spune domnul Lambert, pentru că eu, de exemplu, pe dumneavoastră v-am ales și v-am votat cu, din convic- cu o convingere. Um, deci, dialogul monetar cu BCE este exemplar peste tot în lume ar, poate, ar putea fi dat ca exemplu. Și acum două, întrebare, două întrebări. În primul rând, în legătură cu supravegherea băncilor. Într-adevăr, am cerut o supraveghere mai îndeaproape a băncilor. Consiliul nu ne-a acordat acest lucru. Noi n-am cerut o uniune bancară, ci o supraveghere bancară europeană au, au fost uh, uh, la nivelul uh, guvernului german, chiar au fost renunțat, s-a renunțat la anumite planuri pentru a nu periclita independența. Care este de fapt problema cu independența BCE? Ați vorbit despre Italia, Portugalia și Spania în mod pozitiv, dar n-ați vorbit despre Grecia și Cipru. Uh, Uh, și în al treilea rând, în ce privește recapitalizarea băncilor, avem azi un drept uh, de competiția care uh, reglementează foarte bine situația Adecția și altor bănci. Cum, cum se poate așadar realiza recapitalizarea băncii fără să, fără să încalce eventual acest drept al competiției pe piață care există. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, care, asemenea celorlalte, nu sunt ușor de dat un răspuns. Am folosit sintagma Uniune Bancară, dar poate că ar fi mai bine să vorbim de Uniune a piețelor financiare, pentru că acesta este pe termen lung procesul la care vom asista. Într-adevăr, în unele țări, uh, uh, celelalte două aspecte ale acestei uniuni sunt mai greu de înghițit, și anume uh, fondul de recuperare și depozitul de garantare. Ideea este să fim cât se poate de pragmatici, să ne concentrăm asupra ceea ce se poate face imediat, și anume supravegherea. Uh, să vedem uh, ce fond de răscumpărare uh, avem, dacă el trebuie finanțat uh, public sau dacă trebuie să plecăm de la bun început cu un fond finanțat privat de întreprinderi sau poate din taxa pe tranzacțiile financiare. Și care este cea mai bună formulă a Uh, sistemului de uh, garanții bancare pe care îl putem avea. Acum avem o directivă care se bazează întru totul pe armonizarea uh, schemelor de garantare a depozitelor. Însă aici este o succesiune de operațiuni. Nu putem să pornim de la un acest de la un sistem de garantare a depozitelor, pentru că asta uh, presupune o reciprocitate și asta este exact finalul și nu începutul uh, procesului. Deci trebuie să începem prin progrese în ceea ce privește supravegherea și aici aveți dreptate. Trebuie să ne asigurăm că găsim uh, modalitățile cele mai potrivite pe plan intern și extern pentru a a păstra independența de monitorizare a BCE, în același timp vom face supravegherea puternică, eficientă, însă de asemenea o supraveghere care să beneficieze din sinergiile guvernatorilor care ei înșiși sunt supraveghetori. Acest lucru s-a făcut în unele țări și cred că poate fi repetat și la nivel european. Sharon Mulțumesc. Acum, în numele S și D, da, partea legată de concurență. Toate măsurile care au fost întreprinse din 2008, fie pentru a recapitaliza băncile, fie pentru a garanta expunerea băncilor, au fost luate cu autorizarea autorității uh, antitrust din cadrul Comisiei. Toate acestea au fost uh, conforme cu cadrul antitrust pe care îl avem și așteptăm ca în cadrul uh, în cazul recapitalizării lucrurile să petreacă la fel. Anthony. Mulțumesc foarte mult spune domnul Presedo, unul dintre elementele care mi s-au părut foarte curioase în documentele prezentate de domnul Van Rompuy consta în dezbaterea pe termen lung și avansarea în domeniul economic, instituțional și financiar, menținând starea de fapt la nivelul monetar. Ori astăzi auzim voci care pledează pentru o BCE mai activă, auzim propuneri vorbind despre o Europa mai implicată în creștere. Ar trebui să ameliorăm uh, status quo-ul băncii centrale astfel încât ea să dispună de mai multe instrumente pentru a-și asuma responsabilitățile. Uh, inclusiv în ceea ce privește recapitalizarea. Recapitalizarea entităților financiare trebuie să acopere două mari obiective ale politicii economice europene, și anume stabilirea creditelor și apoi consolidarea sau forța creditelor publice. Pentru aceasta trebuie asigurat și suntem sunt pe punctul de a negocia un protocol de acord cu Spania, trebuie stabilite credite și o parte dintre fonduri ar trebui dirijate către creditele reale, către economia reală și nu doar să financeze alte credite și să pună în aplicare alte mecanisme. În al doilea rând, pentru a ameliora finanțele publice, este necesar să facem distinție între datorie publică și datorie privată și pentru ca să existe o recapitalizare, trebuie să avem și o supraveghere europeană. Iar pentru aceasta am solicitat ministrului să ne spună când va fi posibil acest lucru. În acest an și ministrul ne-a spus nu. În uh, doi ani, iar ministrul a spus BCE spune că lucrurile pot fi întârziate. Așa că aș vrea să ne spuneți dumneavoastră acum cât mai trebuie să așteptăm pentru a pune în aplicare aceste măsuri care ni se par urgente. Ați spus mai multe întrebări. Ați vorbit de un um, mandat dublu, un mandat care să nu fie uh, limitat uh, la stabilitatea prețurilor, ci și la creștere și uh, Uh, ocuparea forței de muncă, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Cred că e deja foarte greu să avem un singur mandat, dar rămită să avem două mandate. Viața ar fi și mai imposibilă. Din nou, diferența între diferitele structuri instituționale este că avem o tradiție a creșterii durabile bazată pe stabilitatea prețurilor. Pentru noi, pe termen mediu, stabilitatea prețurilor constituie pilonul uh, care susține creșterea. După părerea noastră, inflația, mă gândesc acum la uh, inflația sistemică care uh, dezechilibrează societățile și creșterea. Aceasta este tradiția noastră. Și lucrurile, sincer vorbind, nu au funcționat rău până acum. Chiar și înainte de crearea monedei euro, țările care aveau politici de monitorizare uh, potrivit acestei uh, tradiții nu au dus-o chiar rău. Deci avem obligații în baza tratatului, însă în același timp ne-a convins și istoria și rațiunea că în acest cadru instituțional mandatul nostru este cel potrivit. Nu spun că este cel mai bun lucru din lume, din toate cadrele instituționale, însă poate că este cel mai rațional. Cea de-a doua întrebare a fost dacă acești bani ar fi mai bine uh, folosiți uh, în asigurarea uh, creditelor. Cred că este, în finanțarea creditelor, cred că este uh, un răspuns important și cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că trebuie să facem o distinție între bănci care nu sunt viabile în mod clar și care ar trebui închise și uh, băncile care au o viață înaintea lor autoritățile de supraveghere, guvernatorii băncilor și bce ul trebuie să se gândească foarte atent la această distinție care trebuie făcută. Mecanismul de stabilitate uh, financiară a făcut un pas înainte pentru că a rupt această legătură, însă acesta va fi uh, operațional numai atunci când va exista supraveghere, așa cum a spus, și ceea ce este important, acest lucru ar putea să dureze, însă nu s-a spus cât. La ultimul uh, Consiliu European s-a spus că e mai bine să faci lucrurile bine decât să faci lucrurile pripit, pentru că trebuie să uh, accelerăm acest aspect. Oricum, nu o să vedem uh, ceva realizat până la sfârșitul acestui an, însă să vă spun un lucru. Uh, dacă este nevoie să se recapitalizeze băncile și mecanismul de stabilitate nu este uh, uh, ex, în operațional, se poate face această finanțare prin uh, Fondul European de Stabilitate Financiară. Uh, dar acest lucru ar fi perceput ca ceva temporar. De îndată ce uh, MES intră în uh, vigoare, va înlocui uh, datoria publică cu bani de la MES. Deci, trebuie să facem lucrurile bine. Mulțumesc! Mai avem uh, încă întrebări de adresat, mai avem puțin timp, uh, dar trebuie să dăm răspunsuri rapid. Uh, Diego Feio din partea PPE. Aș dori să încep prin a vă saluta. Ați menționat câteva probleme pe termen scurt. Acestea, în esență, se referă la încredere și Uh, necesitatea de a elimina presiunile asupra obligațiunilor de stat. Aș vrea să aud uh, părerea dumneavoastră în legătură cu o soluție care nu o reprezintă euroobligațiunile, nu fondul de răscumpărare, ci este vorba de o soluție pe care euronomicii au numit-o uh, obligațiuni sigure europene. Eurosafe Bonds, posibilitatea de a aduce obligațiuni din diferite state membre pe o, piețe, o piață secundară. Această obligațiune ar putea ulterior uh, vândute nu ar exista o mutualizare a datoriilor, deci nu ar trebui să se facă o schimbare în tratat, ci în esență ar fi o soluție economică mai degrabă decât una politică. Ar putea fi introdusă treptat, s-ar atenua riscul. Aș vrea să știu dacă cunoașteți această propunere și dacă, după părerea dumneavoastră, Uh, acest lucru ar putea fi acceptat de BCE ca o, o garanție. Uh, acum, când e vorba de abordarea pe termen lung, când e vorba de Uniunea Politică, ce idei concrete aveți în legătură cu direcția în care ar trebui să ne îndreptăm în această privință? Mulțumesc! Nu sunt uh, sigur că am înțeles această propunere. Trebuie să mărturisesc că nu cunosc această propunere, așa cum am înțeles-o din cele spuse. Dar dacă conține orice element de mutualizare, o să vă rog să îmi explicați această propunere după întâlnire, astfel încât să am toate datele necesare pentru a mă gândi la ea. În ceea ce privește Uniunea Politică este foarte greu să prefigurezi uh, lucrurile pe termen lung. Dar să ne întoarcem la cele patru elemente constitutive. Uniunea piețelor financiare. Aceasta implică o pierdere a, super, a suveranității. Vorbim despre centralizarea supravegherii, vorbim despre fonduri uh, europene comune, foarte atent, dar începem să vorbim despre ele. Uniunea economică, vorbim despre investiții comune pentru creștere în Europa, vorbim despre reforme structurale și o guvernanță europeană consolidată. Și asta înseamnă o pierdere treptată a suveranității naționale și lucrurile se pun și mai pregnant atunci când vorbim despre Uniunea Fiscală. Dar acest, acest fenomen trebuie să fie cu, uh, făcut cu asumare a răspunderii politice la nivel comunitar. Cum se va desfășura acest proces nu pot să o spun. Însă, ceea ce pot să spun acum este că atunci când vorbim despre progrese în cele patru blocuri constitutive, uh, implicăm în mod automat o configurație politică diferită de cea pe care o avem astăzi. Mulțumesc. P.T. Simon din partea S și D. Domnule președinte, vreau să insist asupra două puncte pe care dumneavoastră le-ați numit esențiale pentru uh, Europa a Uniunii Bancare. Uh, dumneavoastră uh, vorbiți de propunerea Comisiei, dar Comisia a propus un fond pentru depozitarea garanțiilor de 1,5% mai mult, uh, chiar Comisia recunoaște că nu se va putea face. Acum, în uh, dumneavoastră, în fondul uh, dumneavoastră, propus de dumneavoastră, vorbiți de 1,0% din uh, active care să fie garantate. În același timp, spuneți că depozitele garantate pot fi folosite într-un uh, fond de reco- uh, în fondul de recuperare a datorilor pe termen lung pentru amortizare. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră ceva care poate asigura doar două treimi din ce Comisia a demonstrat că ar fi suficient doar pentru un singur creș bancar, e bine, întreb eu cum poate un astfel de mecanism să garanteze uh, derularea unor, uh, unor uh, recuperări de datorii pentru bănci uh, mari mă interesează dacă nu cumva considerați că există, în ciuda unei uniuni bancare, riscul și pericolul să nu ajungem la, stat, la stabilitate financiară, pentru că, eh, iată, se arată că fondurile subdotate nu cresc încrederea investitorilor și a deponenților. <clears throat> Cred că ați atins uh, un alt uh, aspect, o altă problemă care nu este clară. În ceea ce privește viziunea pe termen lung cu cele patru blocuri constitutive și Uniunea Piețelor Financiare, pe măsură ce acestea sunt mai clare, avem o propunere a Comisiei în ceea ce privește sistemul de garantare a depozitelor, care a necesitat un uh, oarecare timp până când a fost făcută. Ideea acestei propuneri este bazată pe nivelul național și obiectivul este de a armoniza uh, sistemul de garantare a depozitelor la nivel național. În același timp, Uniunea Piețelor Financiare presupune un element comun. Ceva care să nu îi facă pe oameni să se gândească că dacă banii le-au fost luați din depozite pentru a finanța un uh, aranjament, o uh, schemă comună ceea ce a încercat să realizeze propunerea comisiei este să facă ordine în această situație. Pe de parte, avem o evoluție către un nivel nedefinit, dar mai european. Pe de altă parte, avem această directivă care are un obiectiv cât se poate de bine conturat. Și pe deasupra avem întrebarea noastră, care este dimensiunea potrivită? Care este dimensiunea potrivită uh, această combinație între uh, sistemele naționale și cele europene? Avem programe naționale, e bine să uh, le punem în ordine, să le menținem, însă tot ceea ce este european vine ca un al treilea element. Primul, supravegherea, în al doilea rând, uh, fondul de răscumpărare, dacă putem să-l facem ca uh, industria să-l finanțeze și mai bine, apoi, în al treilea rând, sistemul de garantare a depozitelor. Dar nu pot să vă spun care este dimensiunea potrivită. Ehm, deci, eh, pentru eh, cei eh, din Regatul Unit, trebuie să știți că a trebuit să venim cu un, ehm, o sumă de garantare de 1,5 trilioane, ceea ce este o sumă foarte mare, pentru că, practic, contribuția proprie ar fi de 60 de miliarde. Însă, trebuie să ne gândim la ceva care să funcționeze și asta nu este ușor. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai asta uh, ținteam e o întrebare mea. Deci avem o propunere concretă, 1,5% pentru uh, fondul noastră uh, și în același timp avem o propunere foarte concretă pentru garantarea depozitelor și de 8 luni încoace, Consiliul este, ne blochează poziția, blochează negocierile pentru că nu este dispus să treacă dincolo de această de acest volum. Pentru că nu dorește să treacă de 1,0% fond de garantare depozitelor. Da? Și vreau să știu în legătură cu această poziție a Consiliului, care este poziția noastră. O să ne gândim la asta și o să dăm uh, Comisiei un punct de vedere pe această temă. Mulțumesc. E o chestiune spinoasă. Astrid, ai cuvântul. Euh, Domnule președinte, predecesorul dumneavoastră v-a pus întotdeauna în gardă în legătură cu crearea unei taxe privind tranzacțiile financiare. Acum uh, suntem uh, la 27 țări, uh, vorbim despre o cooperare consolidată între probabil 9 state membre. Mă întreb dacă uh, veți continua să puneți în gard în legătură cu această demersă. Domnul Juncker a spus foarte des că o astfel de taxă um, ar fi necesară și a spus că Luxemburgul nu va face parte din cei care ar instala-o din cauza delocalizării posibile. A spus, dacă am înțeles eu foarte bine, că uh, această taxă ar putea fi o posibilitate de alimentare a fondurilor de garantare a băncilor. E posibil dacă această taxă nu este luată decât din anumite state membre care își păstrează încasările pentru ele însele pentru a-și echilibra bugetele. Și o a doua întrebare, vorbim foarte mult despre euroobligațiuni ca mijloc de rezolvare a crizei. Ar putea fi o pistă interesantă, o cale interesantă, însă uh, cred că nu va fi un leac miraculos niciodată. Ceea ce este sigur este că aceste condiții prealabile pentru stabilirea euroobligațiunilor nu sunt suficient de clar definite, după părerea mea, mai ales în ceea ce privește controlul politicii bugetare a statelor membre. Oare nu credeți că Uniunea, prin Consiliu și Comisia, ar trebui să aibă un drept de veto în legătură cu un uh, proiect privind bugetul unui stat membru care nu ar respecta aceste obligațiuni sau uh, angajamente în materie de deficit și datorie? În ce privește taxa pe tranzacția financiară, propunerea este ca veniturile să intre în uh, acest fond uh, uh, de răscumpărare. Fiecare impozit, venit dintr-un impozit, dintr-o taxă, se folosește doar în pentru a fondul de descumpărare al acelui stat care a acceptat să uh, folosească taxa pe tranzacție financiară. Deci taxa pe tranzacția financiară trebuie uh, să fie concepută astfel încât uh, fie să participe toate țările, și asta nu pare să fie cazul, sau să, participe, să funcționeze cu participarea doar a unor, unor state, dar acest lucru, sigur că nu trebuie să aibă ca eh, efect, ca impact, eh, relocalizarea industriei eh, de profil. Deci trebuie să fie generat un venit prin această taxă care să permită operarea fondului de răscumpărare, ceea ce ar fi și în sensul contribuabilului. Da? Pentru că până acum contribuabilul a fost, plăti, a fost Uh, tras, uh, a fost bun de plată pentru eșecul altora. În ce privește uh, euroobligațiunile, ele vor apărea la sfârșitul acestui proces. Iar în ce privește drepturile de veto, aici vorbim despre pactul fiscal. Poate că n-am fost suficient de clar până acum, dar este, este foarte clar că împărtășirea suveranității naționale la nivel supranațional este cheia oricărui progres pe, eh, în, în aceste reforme eh, fiscale financiare. Deci trebuie ca într-un astfel de pact fiscal european să, să cedeze fiecare parte un pic din uh, suveranitatea națională. Um, președinta, uh, Elisa Chapeghei, ultimele două întrebări. Domnule președinte, tem defendido. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Domnule președinte, spuneați că fondul fondul de salvare a băncilor trebuie finanțat de către uh, uh, bănci uh, acest fond de răscumpărare, dar în același timp spuneți că băncile pot să facă să recurgă și la mecanismul de stabilitate. Deci undeva cred că există un dezechilibru. Odată vorbi, pentru că într-un caz vorbim despre datoriile publice, suverane și în alt caz despre uh, uh, datoriile private. Pentru că uh, și mecanismul de stabilitate, până la urmă, are, alți beneficiari. toate demersurile noastre, pactul fiscal, six-pack-ul și așa mai departe, au fost, uh, au fost menite să, să uh, Uh, protejeze uh, împotriva creșterii uh, iraționale a um, datoriilor suverane, care nu pot fi mai mari decât datoriile private. În ce privește Spania, cu toată respectarea condițiilor troicii, lucrurile nu au funcționat. Într-o țară în care se aplică măsuri restrictive, s-a constatat o deflațiune uh, care a avut uh, ca și consecință creșterea dramatică a șomajului. Nu se poate ca reformele uh, să aibă ca și efect astfel de consecințe sociale. În astfel de cazuri, Troica trebuie să spună rețeta nu este bună sau trebuie să o mai ajustăm. Trebuie extinse termenele, trebuie Uh, revizuite anumite condiționalități și de aceea întreb președintele BCE ce perspective aveți pentru reflectarea asupra propriilor noastre rețete și revizuirea uh, atitudinii troicii. Um, what... Mitchell. Um, cu siguranță că nu va trece mult timp până ce uh, până ce uh, mecanismul de stabilitate și fondul de european de stabilitate financiară vor fi folosite astfel încât să nu mai comparăm mere cu pere, ci mere cu mere. Um, fie că e vorba de BCE, Comisia, Parlamentul, Consiliul European, se pare că am ajuns la nivel european să vorbim despre piețe dar oare instituțiile europene nu sunt prea slabe să reacționeze uh, la aceste modificări și evoluții despre piață? N-ar trebui să ne gândim cine ține până la urmă în mână destinele popoarelor și națiunilor noastre? Poate că este poate este uh, timpul ca cineva să creeze transparență, chiar dacă e la nivelul uh, unei curți uh, europene în această chestiune. Deci, uh, înțeleg că aveți probleme în a instrui băncile ce să facă cu lichiditățile pe care le obțin de la dumneavoastră, dar cum vreți dumneavoastră să tolerați uh, uh produse bancare necompetitive care sunt uh, uh, transmise uh, în sarcina uh, mai departe în sarcina celor care trebuie, sunt chemați de fiecare dată să salveze sistemul. Um, come to the, to your second... Încep cu cea de-a doua întrebare. Prima întrebare trebuie să o discutăm separat pentru că nu sunt sigur că am înțeles uh, tot ce ați vrut să spuneți. Cred că Portugalia uh, a Uh, progresat foarte bine. Programul portughez este în curs de desfășurare, totul merge conform uh, uh, planificării. Sunt de acord cu dumneavoastră că există tensiuni sociale, că există o situație economică extrem de dificilă și în Portugalia și în alte țări. Dar, <laughs> care e alternativa până la urmă? Credeți că este mai bine să ne întoarcem și să relaxăm condiționalitățile? Cum credeți că aceste piețe ar uh, reacționa la această revenire la condițiile din trecut? Eu cred că trebuie să perseverăm, pentru că, iată, Irlanda ar, arată că merită să perseverezi, pentru că Irlanda a revenit la aceste piețe săptămâna trecută și uh, în Irlanda uh, și dobânda de referință și jomajul sunt uh, mult mai mici decât în alte două țări care actualmente se luptă cu mari dificultăți. Deci, clar că situația este diferită, dar consolidarea fiscală este inevitabilă, așa cum sunt inevitabile și reformele structurale pentru creșterea competiției. Deci progresul este evident. Am fost ezitant uh, în a spune uh, că trebuie să revenim asupra situației, că trebuie să revizuim unele decizii luate, pentru că, iată, se arată că uh, în Irlanda și în Portugalia aceste măsuri își arată efectul. În ce privește puterile de neacceptate ale piețelor, cum le numiți. Nu știu dacă aceste piețe uh, sunt actori adevărați în această schemă, dar am văzut în ultimul an și jumătate că foarte mulți investitori, în special din alte părți ale lumii, au uh, avut o încredere din ce în ce mai redusă în euro și în zona euro. Mult mai redusă decât uh, actorii lor omologi din zona euro. Această pierdere de încredere uh, s-a produs datorită unor decizii luate la nivel european, unor decizii luate la nivel național și așa mai departe. Aceste decizii au fost corectate la nivel național, cât și la nivel european. Și cred că investitorii din alte părți ale lumii vor reveni în Europa să investească. Și cred că acest uh, lucru se reflectă în, uh, prin faptul că uh, în ultima lună, de exemplu, n-am văzut nicio scurgere uh, de capital din spre Uniunea Europeană. Am văzut însă uh, influx. Da? Acest lucru, de exemplu, cred că merită să fie avut în vedere. Iar în ce privește ultima dumneavoastră Uh, întrebare. Am mai fost întrebat, de exemplu, care, sunt, care este efectul programului de uh, refinanțare a datorilor pe termen lung. Vă spuneam atunci că există țări care au anumite tradiții și obiceiuri și altele care nu le au pe acestea. Și noi ne aflăm momentan uh, în situația în care creditele sunt guvernate de cerere. Noi am uh, creat toate condițiile pentru ca uh, cererea să determine uh, rate de dobândă de referință cât se poate de mici și că trebuie să ținem cont și de situația consumatorului casnic până la urmă dar eu cred că euro și zona euro se redresează, chiar dacă foarte lent. Domnul Mitchell, există țări în care unele bănci uh, transmit aceste uh, ajustări ale dobânzii de referință, dar altele nu o fac. Și în acele țări uh, cei cu uh, ipoteci, cei cu credite se luptă uh, foarte mult. Ce vreți să faceți în această privință? Vă spuneam că eligibilitatea pentru garanții colaterale a fost ajustată. Nu trebuie să uităm că există uh, aranjamente contractuale naționale care fac foarte dificilă impunerea unor scăderii uh, ratei de referință. Pentru că există țări în care uh, dobânda pentru uh, creditele ipotecare este variabilă. În plus, există comisioane, provizioane, pe care băncile le transmit mai departe. Există țări în care aceste comisioane și provizioane sunt uh, uh, reglementate. Există praguri maxime. Da? și atunci, uh, și atunci posibilitățile de venit sunt mai mici pentru bănci din, din obligațiunile naționale decât din aceste afaceri. Și asta a făcut ca creditele să sufere foarte mult. Trebuie să facem așadar tot ceea ce ne stă în potrință ca uh, banii împrumutați de la BCE să ajungă la, uh, uh, la IMM-uri și la industrie. Președinta, stimată doamnă Ferreira, președintele BCE a spus că nu a înțeles într totul întrebarea noastră, respectiv că va relua această întrebare în contact direct cu dumneavoastră. Deocamdată am depășit foarte mult uh, timpul alocat acestei, acestui dialog. În Irlanda putem să spunem că um, băncile, uh, printr-o reglementare națională, trebuie să declare ce, în ce scop folosesc uh, banii obținuți prin uh, acest fond de uh, uh, primit de la BCE și mi s-a spus că uh, din partea unor bănci care au accesat uh, acest uh, fond de răscumpărare a datorilor pe termen lung, că băncile și-au realocat într-adevăr banii în, în urma acestei condiționalități. Permiteți-mi, doamnă președinte, să vă mulțumesc și să mulțumesc membrilor acestei comisie pentru schimbul de opinie. Este un schimb de opinie nu doar provocator, dar este și foarte stimulator pentru mine și echipa mea, eh, echipa de la BCE. Eh, nu voi uita că există termeni de genul fiscal compact, growth compact, uh, long-term vision, viziune pe termen lung, că acestea sunt, uh, uh, acestea sunt termeni care s-au născut prin acest dialog. Și vă mulțumesc pentru această ingeniozitate a dumneavoastră. We, we now just have a 10 minute break. Și acum, spune președinta, o scurtă pauză de doar 10 minute, după care continuăm cu domnul comisar Barnier.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 Okay, everybody. Um... Bun, să continuăm. Am depășit uh, pauza și nu vom uh, putea să continuăm peste ora prevăzută. Uh, trecem la punctul 5, schimb de opinii cu comisarul Barnier. Ca de obicei, nu cred că trebuie să spun mai mult decât atât. Comisarul o să ne împărtășească câteva puncte de vedere, după care vom trece la o rundă de întrebări și răspunsuri. Vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bună ziua tuturor! Îmi cer scuze pentru această întârziere datorată unui tren care la rândul lui a, a întârziat puțin. Dar oricum sunt foarte fericit că mă întâlnesc cu dumneavoastră în aceste momente deosebite și grave în același timp. E vorba de o reuniune a miniștrilor din zona euro, care tocmai a început la ora 17. Mâine vom, voi participa la ECOFIN pentru a vedea care sunt deciziile Consiliului European de acum uh, vreo 10 zile. Și tocmai despre aceste concluzii ale Consiliului aș vrea să vă vorbesc uh, acum și să vă spun că observatorii din partea piețelor au apreciat uh, drept pozitive deciziile anunțate și, ca de obicei, când este vorba despre piețe, despre observatori, despre cetățeni, evident că toți așteaptă din partea noastră multă claritate și unitate în deciziile luate și, în același timp, o capacitate de a pune în aplicare rapid aceste decizii. De aceea mm, lucrăm acum la niște proiecte care au fost decise privind Uniunea financiară, bugetară, economică și încercăm să consolidăm un mod de guvernare pentru a legitima tot ceea ce se face în cadrul Parlamentului European. În ceea ce privește Uniunea Bancară, pentru că ea mă privește în mod mai direct, Consiliul European a decis să activeze articolul 127-26 din tratat pentru a crea un sistem de supraveghere integrat care are drept element central Banca Centrală Europeană. Și împreună cu președintele Barroso și uh, colegii uh, ceilalți am uh, început încă din a doua zi de după Consiliu să conlucrăm. Decizia pare foarte simplă însă ea ridică foarte multe întrebări delicate din punct de vedere politic uh, și juridic. Um, voi evoca foarte pe scurt uh, câteva dintre ele. Ce tip de integrare în cadrul Uniunii Bancare? Super, supraveghetorii se vor uh, suprapune sau se vor substitui supraveghetorilor naționali? Cum să se asigure un sistem care să rămână deschis tuturor statele membre în cadrul Uniunii? Uh, și care să respecte integritatea pieței unice, pe ce bază juridică, și știu că sunteți foarte sensibile la aceste probleme ca și mine, uh, pe ce bază juridică, deci să alegem sistemul comunitar, putem uh, să supraveghem toate băncile sau doar băncile mari internaționale și sistemice și dacă se supraveghează toate băncile, care ar fi proporționalitatea în această supraveghere? Uh, Trebuie să ne gândim cum să rezolvăm uh, relațiile dintre noi, supraveghetori și ceilalți care există deja în cadrul Uniunii, care ar fi eventualele evoluții în uh, reglementarea autorității uh, europene în domeniul băncilor și apoi o întrebare importantă pentru noastră și pentru mine, o chestiune importantă, cum să asigurăm uh, responsabilitatea democratică a acestor supraveghetori față de instituțiile europene. Iată, avem câteva săptămâni de lucru uh, în fața noastră pentru ca să putem propune, așa cum ni s-a cerut, uh, cam prin luna septembrie, o soluție pentru toate aceste întrebări, o soluție care, înainte de sfârșitul anului, sper eu, este necesar acest lucru, va putea să fie uh, implementată. Uniunea financiară, bancară, domnilor și domnilor, nu se rezumă la această etapă de integrare în uh, supraveghere cu statele membre uh, cu care dorim să conlucrăm, cel puțin cu țările din zona euro, sper și cu altele ci este vorba și de o sistem de rezoluție ordonată a băncilor, un fond de garantare, uh, fonduri de mutualizare mai unificate, un uh, set de reguli comune care să construiască ceva la care ținem noi cu toții și eu mai ales. E single book. Acest text reprezintă o bază un temei și cred că sunteți de aceeași părere cu mine. Acum trebuie să facem toate eforturile astfel încât acest text să fie repede redactat pentru că este necesar pentru cele 27 de state membre și pentru instituțiile financiare ale acestora. Tot pe scurt vă evoca acest uh, text pe care îl aveți și dumneavoastră în dosar și eu, capital puternic, discuțiile avansează în acest dosar și sper că vom putea ajunge la un acord în săptămânile care urmează. Oricum, uh, aceste lucruri le-am spus și președinției Priotea în urmă cu câteva zile. Să avem câteva reguli comune pentru toate băncile europene, începând cu 1 ianuarie 2013. Ne-am angajat în cadrul G20 și am primit confirmarea acum câteva zile pentru acest lucru. Iată de ce susțin în totalitate realitate acest nou demers care constă în trialogul politic care dorește să se concentreze pe chestiuni politice esențiale, printre care uh, mă gândesc și la ponderarea riscurilor pentru împrumuturile uh, acordate IMM-urilor, gradul de încadrare, flexibilitatea națională și apoi uh, problema legată de lichidități și calibrare a acestora, calibrare care este esențială pentru a se ajunge la un echilibru absolut necesar între soliditatea sistemului financiar și finanțarea economiei. Acesta ar fi primul punct. Al doilea punct, cadrul european de protecție a depunătorilor. Știu că președinția cipriotă este gata să reînceapă lucrul și este o ocazie, o șansă pentru Parlament uh, care este hotărât la rândul său să continue această activitate pentru a ajunge la niște concluzii în legătură cu acest dosar. Al treilea punct, prevenirea gestionării crizei bancare. Raportorul Otmar um, a afirmat că acest proiect trebuie să fie adaptat, mai ales în urma discuțiilor din 29 iunie, din cadrul um, summitului. ului și, în fine, un al patrulea punct, abuzurile de piață în lumina actualității recente a cazul Barclays ne arată că, deși am decis anumite lucruri, în ciuda tuturor eforturilor pe care le facem, anumite comportamente scandaloase sunt în continuare posibile în anumite bănci. Și în ceea ce privește manipularea indexului de referință pentru rata dobânzii cu toate consecințele uh, pentru actorii publici și privați. Uh, um, nu o să fac comentarii în legătură cu anchetele care sunt în curs de desfășurare și care sunt conduse cu foarte multă hotărâre și cu foarte multă obiectivitate în același timp de autoritățile competente, însă mă gândesc pur și simplu că și am discutat deja cu Alin McCarthy, mă gândesc că trebuie să ne asigurăm că textul pe care vi-l vom prezenta în legătură cu abuzul de piață, text pe care vom uh, încerca să-l facem mai riguros și mai sever, să prevedem sancțiuni uh, pentru anumite uh, delicte, pentru manipulări dintre cele mai grave, de vom încerca deci ca acest text să acopere toate riscurile de manipulare și în special uh, cele privind indexul de referință. Cred că va fi uh, necesar ca împreună și în cât mai scurt timp să putem să consolidăm acest text, să-i dăm o formă care să acopere toate aceste tipuri de manipulări. Uniunea financiară, pe cele patru șantiere pe care tocmai le-am menționat, am vrea să aibă loc în cadrul unui serviciu financiar mai transparent, mai bine reglementat și supervizat într-un mod eficient. Dar dincolo de toate acestea, pe alte fronturi legislative există anumite texte uh, pe care vrem să le redactăm, Omnibus 2, a fost adoptată directiva Quick Fix, care ne permite întârzierea directivei Solvabilitate 2 și uh, uh, ne va permite să evităm vidul juridic. Sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră, cum ar fi Peter Skinner, care vorbiți despre posibilitatea să permitem asiguratorilor garanții uh, și să asigurăm pentru toate întreprinderile un nivel de capitalizare solid. Cred că trebuie să ajungem și aici la niște concluzii în timp cât mai scurt, astfel încât Omnibus 2 să poată fi publicat în cursul acestei toamne. Punctul esențial este de a nu penaliza anumite state membre sau anumite sectoare din uh, asigurări care sunt foarte importante pentru economie, după cum știm cu toții. Comisia este gata să adopte de asemenea al doilea val de texte pentru solvabilitate 2 și standardele tehnice propuse de EIOPA. Mă angajez și eu să uh, public uh, un studiu de impact în ceea ce privește măsurile privind garantarea fondurilor uh, pe termen lung revizu- revizuirea MIFID, raportorul Marcus Ferber a fost cel care a discutat despre asta, abuzul de piață, despre care am vorbit deja, sunt subiecte cheie. Dincolo de acestea, mai există încă trei subiecte cheie în directiva MIFID, structura piețelor și vreau să reamintesc că noua categorie de TF trebuie să se supună acelorași reguli, inclusiv regulilor de transparență ca și în cazul platformelor multilaterale de negociere. Funcțiile acestora, regulile trebuie să fie identice. Al doilea punct, în MIFID, accesul nediscriminatoriu la fondurile de compensare și la platformele de negociere, Cred că și în acest domeniu concurența este o cheie a integrării infrastructurilor piețelor și, în fine, stabilirea unor regimuri pentru țările terțe, regimuri echitabile, pentru a asigura o abordare solidă care să permită întreprinderilor din aceste țări terțe să beneficieze de piața unică. Este un element foarte important să avem această convergență reglementară, mai degrabă decât o divergență reglementară în cadrul lucrărilor G20. Uh, s-a discutat deja despre aceasta. Voi susține uh, lucrările, activitatea domnului Dominiții, raportorul dumneavoastră și sper că activitatea în trialog va ajunge de asemenea la o concluzie. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, trebuie de asemenea ca etica să revină în discuție, responsabilitatea socială să reapară acolo unde a dispărut. Trebuie să încurajăm întreprinderile pentru protejarea consumatorilor și toate aceste elemente, inclusiv guvernanța întreprinderilor, instituțiile financiare, ne vor conduce la mm, reducerea distanței care există între Parlament și Consiliu, între uh, organele de conducere, în legătură cu anumite puncte pe care le susțin ca și dumneavoastră, cum ar fi și cele legate de remunerare. În ceea ce privește pachetul întreprinderi responsabile, directiva norme contabile, uh, raportor Wolf Klimtz, directiva transparență, Pieta Kainen, raportor, sunt foarte atent la cooperarea cu Comisia Jurii, cooperare pentru a se ajunge la concluzii în aceste două dosare complementare. De asemenea, știu că în cadrul Parlamentului uh, doriți să mergeți mai departe și eu am această ambiție. Aș vrea doar uh, să fim și puțin realiști. De asemenea, textul pe care l-am prezentat uh, cred că trebuie să fie cât mai transparent în legătură cu buna guvernanță. Însă, dacă mergem mai departe, trebuie de asemenea să măsurăm și efectele de rezistență din partea unor state membre și costurile acestor noi măsuri pentru IMM-uri. Este singura preocupare pe care mi-o exprim și oricum sunt gata să conlucrez cu dumneavoastră. În ceea ce privește capitalul de risc și de antreprenoriat social, împreună cu Philip Lambert și Sofia Coni Uh, am găsit un compromis acum câteva zile, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a-l găsi și doresc ca Consiliul de Ministri care a aprobat în trialog acest text să își confirme aprobarea respectivă, pentru că pentru mine compromisul este bun, dinamic și uh, cred că este uh, cea mai bună soluție la care am ajuns. Și în fine, dar nu în cele din urmă, după această panoramă foarte extinsă, voi vorbi și despre protecția consumatorilor, care trebuie să fie primii beneficiari ai reformelor noastre financiare. Săptămâna trecută am participat la o dezbatere extrem de interesantă la Strasbourg cu mulți dintre dumneavoastră, legată de uh, contul bancar de bază. Raportorul a fost Iorgan Crute. Uh, și vă prezint hotărârea mea în numele eh, colegiului pentru ca anul viitor să reușim să creăm acest cont bancar de bază, dar nu să ne oprim la aceasta în ceea ce privește drepturile consumatorilor. În pachetul nostru conturi bancare vom mai avea și eh, problema transparenței eh, cheltuielilor bancale pentru toți clienții băncilor, clienții trebuie să înțeleagă ce plătesc și de ce plătesc, apoi mobilitatea bancară va constitui obiectul unor noi propuneri și, în plus, acest, pe lângă acest cont bancar de bază. În ceea ce privește consumatorii și investitorii, foarte important, săptămâna trecută am depășit un prag important am avut trei texte care au fost o prioritate pentru uh, mine pentru anul 2012, o propunere pentru OPCVM 5, pentru a nu mai ajunge la scandaluri de tip Madov, apoi uh, un document clar, obiectiv, care să conțină toate obligațiile, toate informațiile de care au nevoie consumatorii și apoi o directivă privind asigurările pentru care propunem adaptări și o oarecare revizuire. Aș dori, doamna președintă, ca și în aceste domenii să putem uh, conlucra serios și eficient pentru a ajunge la o bună promovare a acestor texte și în cel mai scurt termen. Și pentru că am vorbit despre OPCVM, o parte dintre chestiunile pe care le-am discutat uh, în ceea ce privește protecția consumatorilor Mm, era vorba despre o consultare mai largă în legătură cu OPCVM. Nu a fost niciun fel de problemă tabu, au fost evocate toate uh, problemele. Vrem să creăm un cadru mai sigur pentru investiții și în același timp un cadru atractiv pentru profesioniști. Uh, confirm de asemenea foarte repede, dar voi reveni probabil în comisia dumneavoastră pentru a mai vorbi despre acest aspect. Vom continua activitatea noastră în legătură cu Shadow banking, uh, un subiect foarte important pentru fondurile de investiții. Vom examina de asemenea și fondurile de investiții și uh, vom încerca să ajungem la o un punct de vedere exhaustiv pentru a vedea cum putem să uh, punem bine în aplicare efectul de pârghie în sistemul bancar paralel în care uh, lucrează și președinta comisiei noastre cu foarte multă competență de altfel. În ceea ce privește lucrurile paralele, un ultim punct, dacă mă uit dincolo de această reglementare care vine ca un fel de reparație, uh, care este foarte importantă, foarte dificilă, structurală și prospectivă în același timp, aș vrea să spun că un element cheie sunt investițiile pe termen lung. Sunt preocupat ca, dincolo de această reglementare preventivă, să găsim împreună și Comisia să facă propuneri pentru a încuraja investițiile pe termen lung de care economia are cu adevărat nevoie. Și apoi, până la sfârșitul lunii septembrie, voi aștepta concluziile privind gestionarea, ponderarea și separarea riscurilor în sistemul bancar european din grupul Licanen, care urmează să facă o propunere legislativă peste câteva săptămâni. Există deci foarte multe subiecte pentru care trebuia să ne întâlnim uh, și acum voi fi foarte fericit să pot răspunde la întrebările noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc uh, foarte mult. O să citesc lista celor care doresc să intervină Jean-Paul Gozes, Elisa Ferrera, eu, Philip Lanzer, Kay Swinburne, Astrid Luling, Colin McCartan, Peter Simon, Nana Boscot da? și Wolf Klintz. Nu este ordinea și Pablo. Altcineva? Peter Simon. Nu este ordinea, au fost grupate în funcție de grupurile politice, deci o să încerc să reconstruiesc ordinea firească. Jean-Paul, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ne-ați anunțat meniul uh, a ceea ce e în curs de desfășurare și a ceea ce va veni. Aceasta înseamnă că activați foarte mult, ca și noi, în cazul acestei comisii. Uh, subiectele sunt interesante. Ceea ce este important este să uh, și ajungem la niște concluzii, cum a spus și dumneavoastră. Nu o să pun întrebări, ci o să fac o remarcă, rezultat al trialogului privind agențiile de rating. Uh, am ajuns la o majoritate largă, ceea ce privește anumite propuneri utile și care nu se îndepărtează prea mult de propriile dumneavoastră propuneri extrem de inovatoare. Vom încerca să le respectăm pe cât posibil. Însă, de asemenea, ca, pentru ca trialogul să avanseze, este important ca noi să nu fim într-un sistem în care în fiecare sesiune să repetăm ceea ce am spus în sesiunea anterioară. Am avut o primă reuniune de luare de contact extrem de utilă, eficientă, dar n-ar trebui că, ca următoarele reuniuni să se reproducă la modul absolut identic trebuie să solicităm comisarului să se asigure că din partea comisiei reprezentarea va fi decizională sau va avea marjele de manevră pe care le au în general colaboratorii, iar în ceea ce privește președinția cipriotă, nu o pun încă în discuție, dar cred că este important ca cei care vor veni la aceste reuniuni să aibă și ei un mandat de negociere. Am încercat să aflăm dacă reprezentanții președinție, președinția avea un mandat de negociere, se pare că nu, și în aceste condiții o primă reuniune de contact este utilă. Am avut-o deja, cred că s-a uh, petrecut foarte bine, a fost foarte pozitivă, utilă, dar acum cred că trebuie să trecem la o viteză superioară, mai ales că acest dosar, din punctul meu de vedere, nu are uh, dificultăți deosebite și putem să ajungem la un acord uh, în legătură cu majoritatea subiectelor. Poate că vor fi uh, două, trei puncte care vor suscita anumite discuții, dar nu mai mult. Uh, știu că dumneavoastră sunteți, aveți o autoritate puternică, dar sunteți în același timp suficient de diplomat pentru ca trialogul nostru să se desfășoare în cele mai bune condiții. Unul dintre colegii noștri nu este aici, dar uh, știu că își face foarte bine datoria și trialogul uh, va avansa. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Acum ați auzit, uh, mulți doresc să pună întrebări, dar vă rog uh, să fie uh, întrebări rapide și răspunsuri rapide. Vreți să punem mai multe întrebări? Deci uh, comisarul preferă să se adreseze mai multe întrebări și anote și li să ai cuvântul. Vă mulțumesc. Bine ați venit în rândul nostru, domnule comisar. Așadar, bine ați venit în această comisie. Am câteva întrebări care se vor concentra asupra propunerii privind Uniunea Bancară. După cum știți, în Parlament avem poziții foarte clar conturate. Au fost stabilite cu doi ani în urmă într-un raport de proprie inițiativă în legătură cu gestionarea crizei din sectorul bancar. Comisia a făcut câteva propuneri și acum avem o altă alternativă care presupune o serie de adaptări. Întrebarea mea se concentrează în legătură, se concentrează asupra părerii Comisiei în legătură cu acest proces de adaptare la cinci puncte. În primul rând, chestiuni legate de garantarea depozitelor. Colegul meu, domnul Peter Ziman, o să pună câteva întrebări legate de acest aspect. Însă, în ceea ce ne privește, este un punct uh, esențial de garantarea depozitelor. Comisia consideră că puteți să lucrați cu 27 de state membre sau preferați să lucrați numai cu zona euro? A treia întrebare. Comisia a hotărât să nu opteze pentru instituțiile sistemice și asta aduce cu sine o serie de consecințe. Deci vom continua să lucrăm pe ă, baza activităților cu anumite bănci transfrontaliere sau sistemice. A patra întrebare. Cum vede Comisia relația între BCE și uh, Autoritatea Europeană a Băncilor, pentru că texte recente sugerează că BCE-ul va avea mai multe puteri. Și atunci uh, cum procedăm și cu BEI? Apoi, finanțarea fondului pentru uh, soluționarea uh, conflictelor. Am propus ca acest uh, fond să fie finanțat de industria bancară dar uh, noile propuneri arată că acest fond de rezolvare în situații de criză trebuie să uh, vină uh, de la impozitare. În momentul de față avem mesul. De unde se va face finanțarea? De la bănci? Deci, cinci uh, întrebări în legătură cu care vreau răspunsul Comisiei. Cred că nu este drept să punem cinci întrebări uh, deodată. O să iau din uh, timpul un lucru pe care nu l-am făcut până acum. Domnule comisar, vreau să vă asigur că atunci când vom merge în Statele Unite săptămâna viitoare, noi, reprezentanții acestei comisii, vom discuta problema extrateritorialității, o posibilă amenințare de a submina tot ceea ce am făcut cu MIFID, așa încât o să menținem legătura cu dumneavoastră înainte de a merge acolo și după aceea. Aș vrea să preiau ceva pe care ați menționat în prezentarea dumneavoastră, dar și în, a fost menționat și de domnul Draghi problema răspunderii democratice a supraveghetorilor. Dacă ați putea să ne dați o idee în legătură cu ceea ce aveți de gând, pentru că acest lucru a dus uh, la o serie de preocupări în unele uh, state membre. Uh, s-a spus că există deja suficient control uh, în statele membre și dacă există o supraveghere făcută de băncile uh, centrale, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene, cum faceți acest lucru fără să Um, uh, afectați nivelul de independență. Este un echilibru destul de delicat de realizat, dacă aveți un punct de vedere asupra acestei chestiuni. Apoi, știu uh, problema uh, Libor care vă preocupă și pe dumneavoastră și pe noi. Știu că ați discutat cum să faceți acest să purtați această discuție în contextul abuzului de piață. Vă propun să mergem mai departe puțin atunci când uh, analizăm etaloanele de raportare în general și ce se întâmplă în cadrul MIFID. Ați sugerat uh, că trebuie să existe un soi de autorizare pe care mulți din Parlament uh, nu o agrează. Dar atunci, cum putem să înțelegem ce conțin aceste etaloane și dacă n-ar trebui să mergem mai departe și să vedem în contextul MIFID să ne asigurăm că există informații, pentru că cum al minteri am putea să știm dacă acestea nu au fost stabilite arbitrar. Acest lucru pune sub semnul întrebării uh, întreaga, întreaga gamă de probleme legate de aceste uh, etaloane. Asta este întrebarea sau sunt întrebările mele. Poate ne puteți da câteva răspunsuri și sunt mulți care doresc să adreseze întrebări, așa că fiți succin, vă rog. Mă voi străui să fiu cât mai concis și cât mai precis în același timp o să-i spun lui Jean-Paul Gonzes că sunt conștient de responsabilitatea pe care o solicită această situație. Trebuie să recuperăm anumite întârzieri, trebuie să construim sau să reconstruim noi reglementări cât mai inteligente. Nu trebuie să facem doar reglementare de dragul reglementării. Uh, avem nevoie de asemenea de transparență, de responsabilitate, care au cam dispărut în ultimii 15-20 de ani. Și până la urmă, industria financiară de care noi avem nevoie trebuie să fie pusă pe calea cea bună a finanțării unei economii reale, decât să funcționeze în propriul său uh, beneficiu. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Gonzes, că trialogul, atunci când există vreo 20 de texte în discuție, cum e și astăzi, trialogul poate să fie eficient. Președinta comisiei dumneavoastră mi-a atras atenția acum câteva zile în legătură cu faptul că Comisia dorea să aibă o reprezentare decizională. Am um, luat notă de această observație, doamnă președintă, și vă mulțumesc. De altfel, la nivelul direcției generale a cabinetului meu, uh, vom trece în revistă toate trialogurile pe care le vom avea și sunt multe, astfel încât fiecare să fie pe poziția uh, pe care trebuie să o reprezinte este o direcție generală de 600 de persoane, nu uitați. Um, e un număr mare de, de persoane, dar echipa mea face o activitate deosebită. Nu vreau să-mi prezint scuze aici, ci să înțelegeți că uh, trebuie să pregătim texte uh, și că aceasta presupune foarte multă activitate pentru direcția noastră, care este și foarte competentă. Dar să revin la prezentare. Trialogul din punctul nostru de vedere ar trebui să fie cât mai eficient. Și aș vrea să reamintesc că activitatea Parlamentului, care acum uh, doi ani, în raportul de inițiativă privind uh, responsabilitatea băncilor, uh, a spus lucrurilor pe nume. După Consiliul European, sentimentul meu este că cele patru texte care v-au fost prezentate, dintre care unul a fost deja uh, aprobat, supravegherea, iar celelalte trei sunt în discuții, în uh, faze foarte avansate. E vorba despre uh, depozite, rezoluții bancare și capitalizarea băncilor, cele 8300 de bănci. Aceste patru texte, deci, uh, Cred, doamnelor și domnilor deputați, că sunt niște chei de boltă pentru cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Părerea mea, deci, este că putem să continuăm cu adoptarea acestor texte pe, care vor fi valabile pentru cele 27 de țări. De ce spun asta? Pentru că dacă mergem mai departe în integrare, supraveghere directă, mutualizare anumitor fonduri Știm și s-a spus deja la Consiliul European că anumite țări vor cere un opting out, iar eu sunt de părerea dumneavoastră. Cred că cele patru subiecte, cele patru elemente pe care le-am evocat deja, sunt cele legate de un sistem bancar mai simplu, mai sigur, mai solidar. Un sistem de care toată economia europeană are nevoie. Nu e închisă nicio ușă în acest sistem pentru uh, viitoare progrese sau evoluții. Însă procesul discuției parlamentare, care nu e încă terminat, s-ar putea să mai putem adapta aceste texte și pentru supraveghere, în orice caz, pentru supraveghere directă, vă vom putea prezenta în luna septembrie un text nou. Doamna Fera, am uh, nevoie ca în zilele următoare, în săptămânile următoare, să mă lăsați să lucrez asupra acestor întrebări majore pe care mi le-ați pus. Ce facem cu mutualizarea fondurilor de garantare? 27 de țări sau doar țările din zona euro? ați spus și noastră, uh, nu toate țările uh, vor uh, accepta aceste lucruri, bănci mari sau toate băncile. În ceea ce mă privește, vă spun o părere personală, cred că această supraveghere directă în cadrul țărilor care fac parte din Uniunea Bancară ar trebui, de fapt, să se reflecte asupra tuturor băncilor, pentru că în cazurile din ultima vreme, Dexia și celelalte, am observat că primele 15 bănci, cele mai importante, deci, sunt vizate. Iată de ce eu cred că trebuie să ne gândim la toate băncile cu o anumită idee de proporționalitate, descentralizând supravegherea eventual la nivel național. Apoi, Fondul de soluționare a conflictelor, ați spus că este foarte important pe dumneavoastră. Nu este același lucru să ai un fond alimentat de bănci, așa cum ați propus dumneavoastră, cum am propus și eu în textul rezoluției, pentru a putea ajunge la un faliment uh, clar ordonat. Obiectivul propunerii noastre e ca băncile să plătească pentru bănci și nu contribuabilii pentru bănci. Și aceasta este o problemă cu totul diferită de cea a capitalizării băncilor, care trebuie să fie uh, controlate prin mecanismul de stabilitate. Dar sunt uh, întrebări asupra cărora nu voi uh, interveni acum. Ați vorbit despre vizita în Statele Unite. Da, este foarte importantă, doamna președinte. Uh, este foarte important ca partenerii noștri europeni, eh, americani să fie conștienți de acest, această preocupare de coerență și de dorința de a nu avea consecințe extrateritoriale. Trebuie să le spuneți același lucru, aceste lucruri. Și eu eh, voi eh, merge pentru a șase oară în doi ani la Washington pentru a vorbi despre convergența fondurilor contabile. Uh, E puțin cam de vreme pentru mine să stabilesc mm, în ce constă responsabilitatea democratică pentru supraveghetori, dar aveți dreptate, aveți dreptate să spuneți acest lucru. Trebuie să găsim, din punct de vedere tehnic, o soluție pentru această uh, problemă, mai ales comparând-o cu independența uh, de care este de asemenea nevoie. Uh, Banca Centrală Europeană a fost propusă de Consiliul European ca pivot, ca punct pivot al acestei supravegheri. Însă ar trebui să găsim o bună relație între autoritatea europeană de supraveghere a băncilor, care trebuie să fie confirmată în misiunile sale pentru toate cele 27 de țări din Uniune, iar în statutul Băncii Centrale Europene este prevăzută de asemenea supravegherea dar nu se vorbește despre uh, responsabilitatea în termen de stabilitate monetară. Aceasta se exercită uh, la modul uh, independent. Și împreună cu domnul Draghi, cred că trebuie să mai conlucrăm pentru a vedea cum această a doua misiune de supraveghere, diferită de prima misiune istorică a Băgii Centrale Europene, și anume stabilitatea monetară, ar putea fi pusă în aplicare. În ceea ce privește LIBOR, v-am spus care este intenția mea. În activitatea pe care o am acum cu colaboratorii mei, cred că vom găsi uh, uh, soluția prin discuții uh, parlamentare legat de abuzurile de piață. Am vorbit deja des, cu, cu domnul McCarthy despre aceasta, am discutat despre o inițiativă parlamentară. Oricum, vom continua pe baza textului pe care vi l-am prezentat. Spun acest lucru pentru ca să nu existe niciun fel de neînțelegere. Nu avem timp de pierdut. Trebuie să găsim cea mai bună soluție pentru a consolida acest text. Nu este nicio întrebare tabu, doamnă președinte. Ați spus o întrebare foarte importantă legată de etaloane. Uh, de raportare a ratei dobânzii. Vorbiți despre ceva care seamănă cu un bun public, mai ales ținând cont de influența și consecințele pentru decidenți, pentru cei care fac economii, pentru state, pentru întreprinderi. Oare acest bun public trebuie să fie definitiv lăsat în uh, sarcina autoreglementării sau ar, ar trebui să controlăm, să supraveghem încadrarea publică pentru acest tip de, de etalonare? Este o adevărată întrebare. Punând această întrebare, putem uh, Uh, ajunge și la anumite concluzii. Eu îmi pun această întrebare și sper să ajung la niște concluzii valabile împreună cu colegii mei în săptămânile care urmează. Mulțumesc. Există și alte etaloane și indicatoare decât uh, Libor. Vom trece acum la o serie de patru întrebări. Philip Lambert, Kate Swinburne și încă două Filip, ești primul. Uh, Bine ați venit, mulțumesc pentru această colaborare excelentă în legătură cu capitalul de risc. Sper și eu, ca și dumneavoastră, că Consiliul uh, își va ține cuvinte. Știu că, cuvântul știu că nu este foarte simplu în, uh, în cadrul unei negocieri să ai încredere în cuvântul unui negociator, dar oricum eu angajez Parlamentul în legătură cu litera și spiritul acordului pe care la care am ajuns și vom ține de el. Uh, Întrebările mele sunt legate de faimoasa Uniunea Bancară și nu o să repet uh, întrebările puse de Eliza. Aș vrea doar să pun o întrebare în legătură cu baza legală aleasă. Este foarte bizar să vedem că această bază legală prevede faptul că Consiliul și Consiliul singur, el poate fi consultat, poate consulta, dar el este cel care operează uh, și poate încredința măsuri, uh, misiuni suplimentare BCE, după care asigurările sunt excluse la sfârșitul acestui articol. Ce se întâmplă când avem un grup de bănci asigurări? Dincolo de faptul că este o bază legală discutabilă pentru mine, dacă ne gândim la logica comunitară, dacă în plus de aceasta asigurările sunt excluse prin articol, s-ar putea să fim într-o poziție foarte delicată uh, care ne-ar putea fi reproșată de anumite bănci. Am ace o altă întrebare legată de uh, diviziunea sistemic-nesistemic. Dar întrebarea fundamentală este, oare există vreun sens să facem acest lucru pentru euro, zona euro? pentru că cele mai mari bănci uh, practic se află în interiorul zonei euro, nu? Apoi controlul democratic. Am înțeles foarte bine ceea ce a spus în legătură cu distinția dintre uh, BCE și uh, misiunile pe care le are acestea, dar cred că este vorba despre o cultură de întreprindere. Dacă o întreprindere, cum este BCE, are tra- o tradiție de a nu uh, răspunde pentru ceea ce face, și acesta este cazul cu BCE, uh, este din cauza unei decizii a BCE și a BCE-ului în primul rând, care spune că E bine, eu nu, nu înțeleg cum uh, Mario Draghi și uh, ai lui vor deveni sensibili la controlul democratic. Eu tre- cred că lucrurile trebuie separate și uh, ar fi o greșeală să punem prea multe misiuni pe seama BCE. Okay. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru comentariile dumneavoastră. Um, vreau să vorbesc despre un dosar despre care n-ați vorbit, am um, amănunt este uh, directiva privind uh, uh, valorile mobiliare. Sunt raportor pe legislația CSD în care aduc atingere în uh, raportul meu și problemei soluționării uh, litigiilor. Uh, este important, consideră, că această, această parte a soluționării extraprocesuale a litigiilor să rămână în dosarul CSD, chiar dacă Comisia dorea să scoată aceste soluționări aici. De fapt, se dorea, eu știu, o comasare a tuturor um, textelor într-un singur document și vreau să întreb când considerați că această propunere legislativă cumulativă uh, va fi prezentată? Mulțumesc. Astrid, doamna Luling. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă spun, domnule comisar Bane, dacă ați înțeles, am înțeles bine, o să lucreze uh, împreună cu domnul Draghi în această seară pe marginea problemei de supraveghere bancară. Este foarte uh, bine acest lucru pentru că deja acesta presupune o divergență totală între Comisie uh, și BC în ceea ce privește supravegherea. Proiectul de lege pregătit uh, de uh, serviciul dumneavoastră ar privilegia băncile care nu au demonstrat uh, calități nemaipomenite, în vreme ce BCE-ul ar trebui să preia această misiune importantă. Puteți să confirmați aceste confirmații? De ce o instituție fragilă care încă nu a dat dovada valorii sale și care rămâne în mâna autorităților de supraveghere națională ar fi mai uh, uh, bine uh, situată decât uh, uh BC-ul. Uh, domnul Draghi a înțeles că dumneavoastră veți face propunerea și nu BC-ul. Cred însă că este util să vă întâlniți cu el în această seară și ar fi poate util să vi se spună uh, care este părerea noastră în legătură cu opțiunea noastră și opțiunea domnului Draghi. Mulțumesc. Uh, Pablo mi-a spus că vrea să pună aceeași întrebare pe, pe, pe, un subiect, pe subiectul identic. Dacă mai ai și altceva în plus? Mulțumesc foarte mult. Uh, da, și comentariul respectiv, întrebarea mea, că privesc aceeași temă. Am vorbit mult cu președintele BCE despre această uniune bancară. Și în mod repetat, dumnealui uh, a abordat această uh, temă, acest subiect. Noi, uh, de partea Parlamentului European, am făcut mai multe propuneri și sugestii uh, cu privire la fondul de garanții, fondul de soluționare și alte subiecte conexe. El ne-a răspuns că încă n-a avut suficient timp pentru analizarea acestor teme, dar că a, a spus că piețele sunt cele care solicită crearea cât de curând a acestei a, uniuni bancare. A, am înțeles că în legătură cu principalii peiloni pe care s-ar baza această uniune încă există în duel, pentru că nu se știe ce ar trebui să fie inclus în această uniune băncile din zona euro cu ex- în exclusivitate sau toate băncile din uh, Uniunea Europeană. Iar în ce privește fondul de soluționare, care este propunerea, care este, este drumul pe care ne-l propune uh, Comisia? I, I to... Alin McCarthy. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsul foarte uh, prompt pe care uh, l-ați avut față de un alt scandal bancar. încercăm prin procedura curentă să uh, închidem acest uh, vid de reglementare care, uh, iată, nu este încă acoperit deloc, cel al manipulării ratei de dobânzii de referință. Nu vrem ca poziția europeană să, europeană să fie considerată una prea laxă, pentru că săptămâna viitoare mergem în Statele Unite uh, Eh, vom avea diferite eh, întrevederi cu partenerii de acolo și trebuie să arătăm că avem o poziție foarte clară. Eh, de fapt, această manipulare, acest fixing al ratei dobânzii de referință s-a făcut continuu în ultimele 15 ani. Pe alt, altfel s-a întâmplat în Statele Unite în, și în Regatul Unit dar nu vrem să rămânem în urmă în această privință, pentru că în alte sisteme similare deja se cunosc cazuri de uh, privare de libertate și de condamnări definitive, de până la 14 ani în închisoare. Uh, sigur că dacă ne gândim că există contracte de produse derivate în valoare de 350 de trilioane de dolari, uh, nu putem neglija impactul acestuia aceste piețe. Domnule comisar, vreau să întreb ce spuneți dumneavoastră acelora care consideră că Uniunea Europeană nu ar trebui să fie cea care stabilește regulile după care acționează finanțiștii de la Londra, pentru că asta este cel puțin viziunea multor miniștri conservatori din Regatul Unit și apoi cum trebuie să tratăm uh, problema uh, bonusurilor uh, în sistemul bancar. Pentru că și aici multă lume spune că nu trebuie, Uniunea Europeană n-ar trebui să stabilească cuantumul sau pragurile maxime pentru aceste bonusuri. Trebuie să avem o poziție robustă în această privință pentru că lobby-ul este atât de puternic încât dacă Uh, păstrăm reguli de excepție, de exemplu, pentru, uh, pentru Londra, atunci niciodată nu vom uh, reuși să facem față piețelor pe care toată lumea le incriminează. Euh, Poate că voi începe cu răspunsul pentru doamna McCarthy, cu care lucrăm foarte intens pe acest subiect. Nu va fi vorba despre niciun fel de complezență în nicio clipă nu vom vorbi de laxism în atitudinea legislatorului sau a celui care va reglementa situația. De aceea trebuie să acordăm supraveghetorului și justiției, dacă este cazul, toate instrumentele necesare pentru a investiga și a sancționa cât se poate de clar pe plan financiar și penal. Acesta este sensul textului pe care lucrați dumneavoastră și pe care vi l-am prezentat uh, în luna octombrie anului trecut. Trebuie să ne asigurăm că acest text acoperă cât se poate de bine chestiunea ratei de referință și, dacă este cazul, completează, respectiv consolidează textul respectiv. Aceasta este situația de fond. Nu, nu voi reveni asupra altor uh, elemente. Este vorba despre rată de referință, nu este vorba de rată de referință. Oare avem o, un motiv legitim să stabilim o reglementare publică mai degrabă decât să-l lăsăm pentru autoreglementare privată. Observ uh, îndeaproape rezultatele uh, vizitei voi observa îndeaproape rezultatele vizitei dumneavoastră în Statele Unite, voi vedea ce ați făcut uh, acolo, precum și în alte regiuni ale lumii cu care suntem în legături când îmi spuneți ce răspundeți celor care vor spune că nu Uniunea Europeană este cea care trebuie să stabilească regulile după, cum funcțion- după care funcționează sitiul londonez, e bine, vă voi spune, aceasta este convingerea mea, e o șansă pentru Europa întreagă să existe o piață financiară atât de puternică cum este sitiul londonez. Uh, Uh, pe teritoriul european. Cred că este o șansă și pentru City că se află în această piață unică și o regulă care ar fi uh, benefică pentru toți este cea a liberei circulații a capitalurilor. Și dacă există această regulă, putem să stabilim și altele comune cu autoritățile uh, britanice. Cred că vom lucra cu aceste autorități și vom putea să și aplicăm regulile la care vom ajunge de comun acord. Filip Lamberts a menționat, a evocat un prim punct care îl preocupă și anume cel legat de cele două instrumente nu pentru plăcerea de a ajunge la un rezultat legat de antreprenoriat social sau capital risc facem acest lucru, ci pentru că avem nevoie de, de aceste elemente pentru a da un anumit potențial pieței unice. Avem nevoie să folosim astfel de instrumente tocmai pentru a orienta uh, întreprinzătorii sau uh, cei care fac economii. Nu-mi imaginez dincolo de ultimele reglementări care au fost dorite de o țară sau alta, vom vedea despre ce este vorba, că un acord bun aprobat de trialog, ca și de noi și de dumneavoastră, a putea fi readus în discuție. În acest acord există și ceea ce a introdus Parlamentul la sugestia dumneavoastră, uh, nu există loc de complezență pentru paradisuri fiscale sau uh, pentru alte uh, cazuri de acest gen. În ceea ce privește uh, problema legată de 27 de țări sau doar țările din zona euro, vom uh, continua să conlucrăm, să colaborăm. Am stabilit niște reguli, trebuie să le respectăm. Uh, Iopaila va continua uh, și el să lucreze, supraveghetorul va colabora cu el, va exista o colaborare între supraveghetor și Iopaila pentru a asigura o bună supraveghere a acestui grup mixt. Uh, Banca Centrală Europeană are un statut care este stabilit de tratat. Nu o să discute, deschidem acum această discuție. Uh, am să vorbesc cu președintele băncii uh, centrale, poate că vor fi misiuni diferite și această nouă misiune a băncii centrale europene ar putea fi un soi de uh, pivot al supravegherii integrate, cel puțin pentru zona euro. Uh, o să conlucrez cu domnul președinte și cu serviciile mele. Vom încerca să asigurăm un dialog democratic în legătură cu activitatea de supraveghere, dar respectând dispozițiile tratatului. La sfârșitul la, la începutul săptămânii viitoare vă vom prezenta un, un text. Vreau să vă spun că este vorba de un text foarte tehnic uh, și avem un motiv pentru ca să consolidăm piața unică în acest domeniu, precum și infrastructurile pieței. Sper că vom avea susținerea statelor membre pentru propunerea pe care Comisia o va face peste câteva luni. A fost evocată de mai mulți dintre dumneavoastră dezbaterea care a avut loc, dar sincer, această dezbatere a fost stabilită și tranșată de Consiliul European. N-am nicio problemă în a vă spune că dezbaterea de pregătire în cadrul Consiliului European a fost pregătită, am lucrat, am colucrat cu domnul Barroso pentru a pregăti poziția Comisiei în grupul celor patru președinți, împreună cu președintele Eurogrupului, cel al Băncii Centrale Europene și uh, uh domnul Van Rompuy. Am, eu, ca și comisar, uh, am uh, dorit să arăt că autoritatea europeană a băncilor care lucrează pentru cele 27 de țări poate fi responsabilizată oferindu-i se o legătură directă, precisă și specială cu Banca Centrală Europeană. Ar trebui să vedem și unde se află centrul de gravitate pentru această misiune. Banca Centrală Europeană are anumită credibilitate de ceva timp. Ea a decis și s-a decis ca ea să fie centrul de uh, gravitație. Țările care nu fac parte din Uniunea Bancară, din această supraveghere bancară suplimentară, fac sunt de asemenea supravegheate de Autoritatea Europeană a Băncilor, care își va continua misiunea. Doamna Van Lin, e adevărat, trebuie să fim critici, trebuie să, dar trebuie să fim și uh, drepți în ceea ce spunem. Doar de un an există anumite instrumente în cadrul unui uh, regulament uh, pe care l-ați adoptat și consolidat. Trebuie să dăm uh, acestor actori timpul să ne arate de ce sunt în stare. Uh, eu cred că Bea își face foarte bine uh, treaba în cadrul unui regulament pe care îl respectă cât se poate de bine. Avem nevoie de, de acest OBA pentru că vor exista țări care vor dori un opting out în legătură cu supravegherea. E bine, și instituțiile financiare ale acestor țări vor continua să fie supravegheate. Mulțumim foarte mult. Uh, trecem acum la toate răspunsurile care, întrebările care au mai rămas. Gunnar Mark, primul dintre vorbitori. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Revin la problema echilibrului între supraveghere și supraveghere. Sigur că avem nevoie de o mai bună supraveghere în Europa pentru că depindem unii de alții. Și tocmai de aceea mă îngrijorează că vorbim despre supraveghere pentru o parte a Europei și nu vorbim și despre supraveghere pentru cealaltă parte a Europei, pentru că asta înseamnă că cei din afara zonei euro vor scăpa de problemele pe care noi le-am avut Pe de altă parte, problemele pe care, prin care am trecut nu ne-au afectat doar pe noi, ci și pe cei din afara zonei euro. De asemenea, avem nevoie de o supraveghere mai bună la nivel național pentru bănci ca atare. Supravegherea nu este mai bună doar pentru că este europeană. Uneori este nevoie de supraveghere europeană, eh, dar există nevoie și de mai multe supraveghere eh, generică. Deci trebuie să reflectăm, reflectăm asupra faptului, asupra modului în care putem obține o mai bună supraveghere generală. Și încă o întrebare. Dacă avem această agenție EBA, pe de o parte, și BC, cu, pe de altă parte, cu responsabilitățile sale și atribuțiile sale, oare nu creăm două uh, organisme de supraveghere uh, nu duplicăm un efort, nu creăm uh, confuzie în legătură cu atribuții, competențe uh, și așa mai departe? Nu. Nu creăm oarecum uh, o confuzie în ce privește competențele și atribuțiile BCE? Deci aș dori să reflectați asupra modului în care trebuie să facem lucrurile într-un fel și nu într-alt fel. Peter. Domnule. Äh, Peter Simon. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru uh, faptul că păstrați uh, un contact foarte bun și constructiv cu noi. Urmarea discuției noastre de la Strasburg săptămâna trecută, vreau să vă rog să ne oferiți încă o dată să ne arătați punctul dumneavoastră punct de vedere în legătură cu tema discutată de noi săptămâna uh, trecută, și anume Fondul de Soluționare a Situațiilor de Criză 1%. Adică ce posibilitate vedeți între cuplarea acestui uh, fond cu uh, schema de garantare a depozitelor? Uh, noi considerăm că acest este, fond este foarte clar insuficient uh, pentru a garanta o protecție a depozitarilor, uh, a deponenților uh, suficientă. Pe de altă parte, considerăm că se creează riscul ca banii uh, care sunt destinați în principiu garantării depozitelor vor fi folosite pentru soluționarea unor probleme ale băncilor și nu vor fi alocați în sprijinul și beneficiul uh, deponenților. Ceea ce propuneți dumneavoastră nu știm cum ar putea să funcționeze în practică. Pentru că dumneavoastră propuneți un mecanism prin care un creș bancar de dimensiuni medii ar putea să fie, să zicem așa, uh, tamponat prin acest fond, astfel încât uh, contribuabilul să nu plătească din buzunarul lui. Dar cum putem cu un fond de genul acesta, pe lângă celelalte instrumente pe care dumneavoastră le uh, uh operați, cum putem să, să salvăm bănci uh, mari, institute de credit mari? Eu nu cred că este posibil, nu cred că este suficient. Și este evident că, de fapt, aici uh, este vorba doar de cuvinte mari din partea statelor membre. Cuvinte care însă nu sunt urmate de fapte. Pentru că este foarte clar că uh, ceea ce propuneți dumneavoastră nu este decât uh, o, o încercare de uh, îndreptare a unei realități politice care nu permite această treabă. Mulțumesc, domnule comisar Barnier, pentru ce, ce ne-ați spus sunt raportor uh, în uh, Comisia Libe uh, pe această temă, abuzul de piață. Cred că este important că ați spus că trebuie să facem textul Uh, mai riguros, uh, mai ales când e vorba de subiecte cum ar fi manipularea pieței. În ceea ce privește directiva, este important faptul că Comisia spune că trebuie să avem sancțiuni armonizate, mai ales uh, pentru a avea o mai mare încredere în piețe și pentru a evita că, pentru căutarea formului cel mai uh, um, avantajos E vorba de uh, penalități maxime pentru o manipulare premeditată a pieței. Am văzut astfel de cazuri în Bulgaria și în Ungaria, unde au fost uh, date sancțiuni administrative, iar în alte țări uh, poți să primești pentru aceeași uh, uh, faptă 15 uh, zile sau 15 ani trebuie să ne asigurăm că cei care sunt vinovați uh, sunt sancționați. Aș vrea să știu care este reacția dumneavoastră, de asemenea aș vrea să uh, văd care este părerea dumneavoastră în legătură cu această uh, problemă în Regatul Unit. Olaf. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc, domnule comisar. Pe mine mă interesează directiva privind schema Uh, compensațiilor investițiilor. Ce doriți să faceți pentru ca acest lucru să fie inclus pe ordinea de zi? Pentru că ne-am uh, împotmolit și sunt de acord cu Peter Zeman uh, schema de depozitare, de garantare a depozitelor este numai o parte a discuției, însă ar fi bine pentru Europa Uh, ca oamenii să poată să investească, de pildă, în uh, IMM-uri. E bine că vor să facă acest lucru. Avem de gând să vă trimitem o scrisoare, Peter Zeman și cu mine, o scrisoare oficială pentru a convinge președinția cipriotă că ar putea să facă ceva în această direcție. Mulțumesc! Gunnar și marca au revenit asupra chestiunii. În legătură cu această întrebare pe care ați uh, pus-o, în uh, faza inițială, împreună cu Naling, ne-am gândit că trebuie să ne folosim de autoritatea creată împotriv, împreună cu dumneavoastră în pachetul supraveghere. Și EBA, IOPA, ESMA puteau să responsabilizeze Banca Centrală Europeană. Comment euh, le centre de gravité a-t-il été placé par les chefs d'État de gouvernement Cum euh, să plasăm centrul de gravitație pentru Banca Centrală Europeană? Problema era foarte clar legată de finanțarea băncilor. Dacă există o susținere colectivă prin intermediul unui mecanism european de stabilitate, trebuie să există, existe și supraveghere colectivă pentru aceste bănci. Există deci un soi de paralelism care ne-a condus în termen de susținere în cadrul zonei euro la responsabilizarea Băncii Centrale Europene, dar trebuie să găsim o legătură, repet, cu autoritatea europeană a băncilor, care va continua să lucreze pentru Uniunea Europeană în, în integralitatea ei. De asemenea, va trebui să avem un colegiu al supervizorilor în care să uh, fie super, supervizor, supraveghetor din țările home și host, va trebui să fie o cooperare între Banca Centrală Europeană și Autoritatea Europeană a Băncilor și această cooperare este uh, un aspect te tehnic asupra căruia voi mai lucra. Deci au nevoie supraveghetorii, ei au nevoie de texte europene care să se aplice peste tot. Uh, așa cum uh, e cazul și cu directiva abuz de piață. Mi se pare foarte important faptul că în zona euro a existat o preocupare suplimentară de supraveghere legată de uh, bănci, de anumite condiții uh, și de mecanismul european de stabilitate. Peter Simon a revenit asupra de garantării depozitelor. El uh, scoate de multe ori în discuție această problemă, ridică această problemă, dar, Peter, nu comisia este cea care trebuie să spună îmi pare rău că nu există alte ambiții. Eu n-am propus un procent, am uh, propus niște uh, soluții mai ambițioase. Uh, Probabil se dorește o garantare a unui sistem de depozite credibil. Vom vedea ce se va întâmpla cu rezoluția. O, am propus o anumită mixitate între fondul de garantare și fondul de depozitare pentru a evita riscurile, pentru a le preveni, pentru a le anticipa uh, pentru că aceste riscuri să nu se transforme în crize, pentru că o criză se transformă în criză bancară și în catastrofă. După cum am văzut, în ultima vreme se cere contribuabilului să plătească pentru această catastrofă. Ori, noi vrem să evităm astfel de evoluții negative către catastrofe eh, care să fie plătite de contribuabili. Ne putem imagina că dacă eh, funcționăm corect, textul nu este încă adoptat, eh, doar în câteva țări care sunt precursoare, cum ar fi Suedia, de exemplu, pentru că aici au fost mai multe crize bancare de-a lungul timpului. Dar, odată ce pachetul rezoluției este implementat, ne putem imagina că riscurile vor fi mai bine gestionate, mai bine prevenite și că această criză nu va fi în detrimentul uh, uh, contribuabilului. Încă o dată, Peter, îi spun lui Peter Simon, Consiliul este cel care trebuie să dea dovadă de mai multe ambiții. Poate că partea bună legată de Consiliul uh, European este că a stabilit o foaie de parcurs, că a luat niște, niște decizii imediate și cred că Consiliul a provocat ceea ce eu numesc un compromis dinamic în legătură cu economia europeană poate că ne putem aștepta și la mai multă ambiție din partea Consiliului chiar și în acest domeniu, cel puțin în cazul țărilor care vor face parte din această Uniune Bancară. Ea este formată din cei trei piloni pe care am evocat deja, supraveghere directă, mutualizare, mai integrată a fondurilor de garantare a depozitelor și de soluționarea conflictelor. Uh, Doamna Boscurt a vorbit despre activitatea Comisiei Jurii. Îi mulțumesc uh, uh, pentru acest lucru. Obiectul propunerii pe care v-am făcut-o în luna octombrie este tocmai armonizarea sancțiunilor, care sunt foarte disparate. Există mult laxism în unele țări, mai multă rigoare în altele. Noi nu am ales o armonizare totală pentru că am dorit să avansăm foarte repede ca să nu se, ni se închidă ușa în nas foarte rapid. Ne-am gândit la o armonizare a legislațiilor naționale compatibilă cu particularitățile sistemelor naționale juridice și aici am adoptat un demers pragmatic cu doamna Groscot am încercat să consolidăm textul, ținând cont de evenimentele uh, care au avut loc în cadrul Comisiei Juri și în această comisie. Toate activitățile noastre constituie o bază solidă pentru ca sancțiunile să fie mai armonioase, mai severe din punct de vedere financiar și mai severe din punct de vedere penal atunci când este cazul. Avem uh, o agendă foarte vastă, acest text uh, e oarecum în pană, trebuie să recunosc acest lucru, în legătură cu protecția investitorilor. În ceea ce privește siguranța financiară, care este foarte importantă pentru uh, investitori și pentru deponenți, ce fac eu cu președinții, cu președințiile succesive, am vorbit de multe ori cu entuziasm acest, despre această problemă și voi continua să fac așa pentru ca textul să fie susținut de președinție, pentru că altfel uh, nu, lucrurile nu vor putea ajunge acolo unde ne dorim cu toții. Thank you very much. Uh, thank you, Commissioner. Mulțumim foarte mult, mulțumim domnule comisar, mulțumim tuturor pentru participare. Uh, mâine dimineața de la 9 la 10.30 vom avea o reuniune a coordonatorilor, iar partea uh, publică a ședinței coordonatorilor